Uh, please uh, uh, sit down, colleagues. We have, we have to start. Dragi colegi, trebuie să începem. Vă rog frumos să luați loc. Nimeni nu a cerut modificarea ordinii de zi, deci putem să respectăm programul pe care l-am stabilit deja. Înainte de a începe audierea, vreau să vă uh, uh, fac câteva anunțuri. Domnul Casulides a fost numit raportor permanent despre negocierea unui acord cadru între Uniunea Europeană și Can Canada. Felicitări domnului Casulides. De asemenea, doresc să vă mai informez că biroul a mai luat o hotărâre în ce privește prezentarea de recomandări adresate Consiliului pe tema negocierilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina și Uniunea Europeană și Georgia. Și de asemenea o recomandare despre politica coerentă cu uh, regimurile dictatoriale și acestea au fost încredințate domnului Watson. În plus am mai hotărât că listele de vot și amendamentele de compromis din cauza faptului că au existat anumite uh, situații complicate, deci am hotărât că acestea, listele de vot, cum spuneam și amendamentele de compromis, trebuie prezentate cel puțin uh, cu 24 de ore înainte de data la care va avea loc uh, votul în comisie. Și pentru a evita anumite probleme care au intervenit în trecut, vrem să adoptăm această uh, nouă metodă. Haideți acum să trecem la uh, principalul punct de interes uh, al acestei după amiezi și îi rog pe invitații noștri să ne scuze pentru mica întârziere cu care demarăm această audiere, deci pe tema situației din Nagorno-Karabakh. Această audiere și-a fixat drept scop expunerea de date uh, cât mai amănunțite despre situația din această regiune și facem legătura cu uh, conținutul raportului domnului Kirilov despre situația din Caucaz, raport pe care l-am adoptat în urmă cu un an. Și în plus știți că recent a fost votată rezoluția despre revizuirea dimensiunii orientale a politicii europene de vecinătate, raport, mă bine zis rezoluție redactată de domnul Sivieț. Am invitat uh, invitați cu mare experiență care sunt implicați direct la diferite niveluri în aceste uh, negocieri. L-am uh, invitat pe domnul ambasador Robert Bradk, care este copreședinte al grupului OSCE de la Minsk, apoi pe domnul ambasador Bernard Fassier, care este copreședinte din partea Franței a grupului OSCE de la Minsk, pe domnul ambasador Andrei Cap- Caprisc, care este reprezentant personal al copreședintelui în oficiu asupra uh, conflictului și domnul Peter Semeby, care este fost reprezentant al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud și, din păcate, nu am putut uh, să-l avem printre noi pe ambasadorul uh, și copreședintele din partea Rusiei. În schimb, îl avem printre noi pe domnul Miroslav Lajciak, care este uh, director pentru Europa și Asia Centrală de la Serviciul European de Acțiune Externă. Și Dumnealui ne va putea spune care este rolul jucat de Uniunea Europeană în negocierile în curs de desfășurare. Începem așadar audierea, dând mai întâi cuvântul domnului ambasador Robert Bradke pentru 5 minute, dacă se poate, și după aceea vom, vom, vom mai da și alte minute, dar mi-aș dori să existe un schimb de opinii cu publicul din sală. Deci veți avea ocazia să vorbiți uh, și atunci când veți răspunde la întrebările care vă vor fi adresate din sală. Acum aveți cuvântul, domnule Bradke. Uh, Mi s-a spus uh, zece minute, deci o să încerc să mă limitez la cele cinci, dacă pot. Dați-mi voie să vă spun că mă bucur foarte mult că sunt aici și vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și a comisiei dumneavoastră. Atunci când doamna secretar Clinton s-a întâlnit anul trecut cu domnul Busek și cu uh, liderii partidelor, ea a spus că după Lisabona Statele Unite au nevoie să-și întărească consultările cu Uniunea Europeană și nu doar cu Comisia și cu Consiliul, ci a menționat în mod special și Parlamentul European. Sper ca prezența mea aici să fie înțeleasă în spiritul acestui angajament. Doamna secretar s-a întâlnit luna trecută și cu Lady Ashton și a subliniat un lucru important și anume parteneriatul strâns dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Secret- doamna secretar a spus că Statele Unite și Uniunea Europeană sunt parteneri care conlucrează cu privire la toate provocările globale și regionale pe care ni le-am putea imagina și Aș putea spune că Nagorno-Karabakh nu face excepție de la acest, um, acest uh, context. Lucrăm împreună cu Franța ca și copreședinte al grupului, lucrăm îndeaproape cu Lituania, stat membru al Uniunii Europene care uh, prezidează în prezent uh, OSCE. Lucrăm totodată și cu colegii noștri de la Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene și uh, punem mare preț pe parteneriatul estic al Uniunii Europene, care, prin promovarea reformelor, sectoriale și uh, de coeziune stabilește fundațiile pentru o pace în uh, zona Caucazului de Sud. O să vă rog să-mi dați voie să uh, mă refer la trei puncte în prezentarea mea. Mai întâi, o scurtă prezentare a stării negocierilor, Apoi o să vă vorbesc pe scurt despre angajamentul Statelor Unite în acest proces de pace în Nagorno-Karabakh și, în sfârșit, voi spune câteva cuvinte despre rolul Uniunii Europene în viitor. Așadar, în ceea ce privește starea actuală a negocierilor, cred că ați văzut cu toții declarația uh, președinților Obama, Medvedev și uh, Sarkozy de la Deauville. La Deauville, uh, cei trei președinți au solicitat părților să facă un pas decisiv înspre pace în Nagorno-Karabakh. Au solicitat totodată părților să finalizeze principiile de bază la următoarea reuniune la nivel înalt. Sunt convins că cunoașteți principiile de bază. Acestea uh, se referă la un document cadru care oferă instrucțiuni destul de detaliate miniștrilor ambelor părți pentru elementele de bază ale unui acord final de pace aceste principii de bază nu sunt un acord uh, final de pace în sine, ci sunt câteva acorduri de bază cu privire la cum ar trebui să arate această pace. Nu o să intru în detalii, vreau doar să vă mai spun că lucrăm la acest lucru și domnul Fasie poate să vă spună mai multe, dar credem că am ajuns într-un punct și președintele nostru a spus același lucru, în care versiunea de bază a principiilor este onestă și echilibrată și am vrea ca părțile să le accepte la următoarea, uh, următorul summit. Nu o să intru în detalii, nu ar fi uh, adecvat să o fac acum, dar ele se bazează în principiu pe cele șase elemente pe care președinții uh, le-au, citit, le-au citat în întâlnirea de la Aquila v-am uh, vorbit despre summitul viitor care va fi găzduit de președintele Medvedev. Și noi salutăm rolul uh, președintelui Medvedev și al uh, ministrului de externe în acest uh, proces foarte dificil. Uh, Totodată, Statele Unite au participat și ele foarte activ la acest proces. Președintele Obama s-a întâlnit anul trecut cu uh, președintele Sarkisian în Washington și cu președintele Aliev la New York. Doamna secretar uh, Clinton a făcut anul trecut prima vizită la Baku și Erevan anul trecut de la vizita uh, secretarului de stat Jim Bacon. Uh, Secretara uh, Clinton s-a întâlnit uh, anul acesta cu domnul Aliev și cu domnul Sarxian la aceeași întâlnire. Uh, i-a primit pe ambii miniștri de externe la Washington. secretarul nostru adjunct de stat și uh, cel pentru afaceri europene au fost și ei, amândoi, de mai multe ori, atât în Azerbaijan cât și în Armenia. Și, în sfârșit, vreau să menționez și propriile eforturi am traversat Atlanticul de 32 de ori de când am uh, dobândit această poziție în septembrie 2009, fie să mă întâlnesc cu părțile din regiune, fie să merg altundeva în Europa și să mă uh, întâlnesc cu uh, președintele în exercițiu al OSCE. Deci pot să vă asigur că Statele Unite este pregătită să facă tot ce poate pentru a ajunge la o uh, soluționare pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh. În final, dați-mi voie să vă reamintesc, pe scurt, care este rolul Uniunii Europene. Am menționat la începutul observațiilor mele uh, câteva dintre lucrurile pe care le face Uniunea Europeană, statele sale membre sau instituțiile sale. Nu eu trebuie să vă spun care este rolul Uniunii Europene. Este o decizie a dumneavoastră, dar dați-mi voie să fac doar câteva observații foarte succinte. Mai întâi, eu consider că mecanismul actual al celor trei copreședinți ai grupului de la Minsk este un mecanism cât de eficient putem crea în acest moment al procesului. nu a reușit să creeze un, uh, o soluție pașnică, deși a făcut progrese în acest uh, sens, dar cel mai important lucru pe care l-a făcut și părțile recunosc acest lucru este că le-am împiedicat să înceapă un nou uh, război. Nu vreau să subestimez importanța acestei realizări, atât, care ține atât de noi cât și de predecesorii noștri. Forma actuală a acestui grup este flexibilă, permite un răspuns rapid la evoluțiile din regiune, ne permite să păstrăm confidențialitatea negocierilor, un lucru la care insistă foarte mult și părțile în sine. Deci, încă o dată, cred că în această etapă a procesului în care suntem implicați în negocieri, acest grup s-a dovedit a fi eficient pe măsură ce depășim această acest stadiu al uh, procesului, de la negociere la implementare, cred că va fi mai mult loc pentru toate statele să facă mai mult, să aibă un rol mai semnificativ în sprijinirea procesului de pace și cred că acest lucru este adevărat și pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și-a demonstrat capacitățile într-o gamă foarte uh, variată de domenii uh, și cred că de îndată ce vom trece în faza de punere în aplicare a uh, procesului de pace, va, vor fi uh, acțiuni continue, de la contacte între oameni, la dialoguri între cele două părți, la chestiunile mai delicate care vor apărea la finalul procesului uh, relocare, reconstrucție și așa mai departe. Cred că toate acestea sunt chestiuni în care Uniunea Europeană va avea un rol semnificativ pentru că, pe măsură ce acest proces evoluează și eu sper ca el să evolueze, rolul Uniunii Europene va crește tot mai mult. Cred că am acoperit cele trei puncte principale la care vreau să fac referire și mai uh, departe aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumim, domnule ambasador Bretkin. Acum dăm cuvântul domnului ambasador Bernard Fassier, care este copreședinte din partea Franței și îl rugăm și pe dumnealui să nu depășească 5 minute. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, I would like... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să spun că grupul de la Minsk nu este format doar din trei state, din Franța, Federația Rusie și Statele Unite ale Americii, ci reprezintă o echipă, o echipă în adevăratul sens al cuvântului, o echipă ce implică consultanți, miniștri, etc. Avem o colaborare cât se poate de strânsă la nivel politic, de asemenea, prin intermediul troicii formate din cele trei uh, state și, de asemenea, avem relații strânse la nivelul șefilor de stat. Uh, antevorbitorul meu vorbea, de altfel, despre declarația de la Deauville, încheiată și semnată de președintele Medvedev, președintele Obama și uh, de către președintele Sarkozy. Și pornind de la această sau înțelegerea acestui context, vreau să vă cer scuze pentru absența omologului nostru rus, care este implicat în momentul de față în pregătirea următorului punct de, sau în următoarei întâlniri, care va avea loc peste mai puțin de două săptămâni. Eu uh, doresc să mă axez pe trei puncte. Antevorbitorul meu a prezentat într-o manieră fotografică situația actuală a negocierilor. Noastră trebuie să înțelegeți foarte bine ce s-a întâmplat, însă înainte de a, uh, această situație pe care o constatăm în momentul de față. E important să înțelegem contextul pe ansamblu. Trebuie să înțelegem, prin urmare, care este uh, modul în care s-a constituit actualul uh, cadru de negociere, modul în care el uh, funcționează în momentul de față și, în al treilea rând, bineînțeles, mă voi referi la rolul UE în proces. Mai întâi de toate, contextul negocierilor. Aceste negocieri, trebuie să știți, au ajuns la un al treilea ciclu de negocieri. După încetarea focului am intrat într-un prim ciclu, în respectiva perioadă negociatorii au încercat să reintegreze Nagorno-Karabakh în structura administrativă a Azerbaijanului. Tentativa a eșuat. Asta deoarece Armenia s-a opus vehement. A urmat un al doilea ciclu, la finele anilor 90, începutul anilor 2000, în care negociatorii, mediatorii au încercat să ajungă la o soluție care să oficializeze separarea enclavei de Azerbaijan într-o manieră în care Armenia să Uh, într-o manieră în care Armenia să poată fi de acord. Bineînțeles, Armenia s-a opus din nou. Și acum am intrat într-un al treilea ciclu. Pe parcursul acestui ciclu, împreună cu predecesorii noștri, cu americani și uh, ruși, să nu propunem celor două părți o soluție finală, ci am propus pur și simplu soluționarea acelor teme care puteau să fie soluționate pe termen scurt. Și tocmai de aceea am încercat să înțelegem modul în care am putea oferi din nou Azerbaijanului acele teritorii din jurul uh, regiunii Nagorno-Karabakh care fuseseră ocupate abuziv. abuziv. De asemenea, încercam să găsim o soluție pentru uh, persoanele care locuiesc în uh, enclavă. Am încercat să propunem o soluție uh, acceptabilă Azerbaijanului din acest punct de vedere. de vedere. Pur și simplu, soluția finală a fost amânată. Soluția finală cu privire la statutul englavei a fost amânată. Acest concept a fost pus pe picioare în 2005 și 2006 și a fost propus, după cum s-a spus deja, la Madrid ca o ofertă comună. Am creat acele principii care reprezintă un document de 5-6 pagini, sunt de fapt 14 uh, principii uh, însoțite de un preambul juridic. Aceste principii au fost acceptate în 2008 de ambele părți. Din păcate, recunoașterea oficială a independenței regiunii Kosovo a animat spiritele în Azerbaijan și, prin urmare, în anul 2008, sau din anul 2008 încoace, am avut o serie de probleme cu Azerbaijanul. Însă, în anul 2009 am reușit să obținem multe rezultate pozitive și eram chiar foarte uh, încântați de situație. Și tocmai de aceea cei trei președinți au, uh, și-au asumat uh, responsabilitatea de a include în declarația de la ACFILA esența propunerii noastre. În această dele, uh, declarație de la Acfila avem, practic, șase principii, un fel de rezumat al celor 14 principii discutate până în momentul respectiv. În 2009 eram uh, foarte încântați de situație, iar la finele anului 2009 am avut declarația de la Moscova, semnată de cei doi președinți armeni și azeri. Cei doi au fost de acord că soluția finală trebuie să fie negociată pe uh, cale pașnică. Această soluție uh, trebuie să respecte normele internaționale, normele juridice internaționale și uh, trebuie să fie aplicate de cele două părți implicate. Însă, din păcate, în momentul în care armenienii au uh, spus că acceptă versiunea finală a declarației din 2009, ne așteptam ca această acceptare să se extindă și asupra declarației uh, oficiale din, uh, de la începutul anului 2010. Din păcate, însă, în 2010 doar Azerbaijanul a fost de acord cu acceptarea acestui, uh, acestei declarații. Și de atunci încoace încercăm să creăm noi și noi versiuni. Abia la întâlnirea, summitul de la Sochi, am reușit să obținem un progres pe cale sau în manieră verbală, un, un uh, compromis pe care sperăm că îl vom transforma într-un document uh, alb pe negru. Sperăm că în curând toate aceste concepte și principii propuse în 2007 și rafinate de atunci, înco, de atunci încoace vor reuși să fie transformate în realitate. Dacă însă aceste principii nu vor fi acceptate, mai mult ca sigur va trebui să găsim o nouă soluție. Asta în primul rând. În al doilea rând, haideți să discutăm despre formatul negocierilor, care este unul perfect din punctul uh, nostru de vedere. Negocierile sunt puternice, nego- negociatorii sunt foarte uh, uniți. Cele trei state sunt cu toatele interesate de situația din Azerbaijan, însă diaspora din Armenia, diaspora armen, armeană din uh, Rusia este prima ca dimensiune la nivel mondial, a doua ca dimensiune se află în Statele Unite și a treia în uh, Franța. Prin urmare, vedeți că avem o, o preponderență a intereselor uh, ruse aici. În al doilea rând, toți mediatorii sunt uh, dornici, bineînțeles, să respecte nivelele înalte de confidențialitate cerute de cele două părți implicate. Dați-mi voie să vă dau un exemplu doar. Noi discutăm cu președinții și cu câte un reprezentant al ministerelor, doar atât. Urmează, bineînțeles, aspectul continuității, care este foarte important. Predecesorul meu rus a condus negocierile uh, timp de șase ani de zile. Eu sunt reprezentantul Franței în cadrul acestui grup de șase ani și jumătate și cu siguranță vom continua colaborarea și de acum înainte. Și nu în ultimul rând, importantă este flexibilitatea și uh, reacția rapidă pe care de care dă dovadă grupul de la Minsk. Dați-mi voie să vă dau din nou un exemplu. După conflictul armat dintre Rusia și Georgia, toată lumea se aștepta ca grupul de la Minsk să dispară. Chiar în, într-o perioadă în care Federația Rusie și, Rusă și SUA nu au reușit să colaboreze, Franța a purtat standardul, a ținut standardul sus. Am reușit să luăm decizii rapid și într-o manieră eficientă. În 2008, uh, vă amintesc că au existat conflicte armate la graniță, cele mai importante conflicte armate sau schimburi de focuri uh, din ultima perioadă. Însă, uh, copreședintele american din zonă, împreună cu omologul Uh, său din Federația Rusă a reușit să pună pe picioare o serie de reacții și acțiuni care au uh, dus la uh, păstrarea în limite normale ale acestor schimburi de focuri. Să trecem acum la rolul Uniunii Europene în rezolvarea acestui conflict. Este un rol decisiv, bineînțeles. Să bineînțeles că atitudinea Uniunii Europene se schimbă în funcție de faza în care se află negocierile. În momentul de față, deoarece negocierile trebuie să, fie, să rămână con- confidențiale, Uniunea Europeană și-a asumat răspunderea, responsabilitatea de a forma societățile civile din cele două state, de a promova uh, democrația. Dacă democrația nu va fi uh, într-adevăr înrădăcinată în cele două state, atunci cei doi președinți, cel armean și cel azer, azer nu vor reuși niciodată să convingă uh, cetățenii de importanța acordului de pace. Deci, vedeți, acesta, acesta este rolul nostru în momentul de față, rol pe care îl uh, ducem la bun sfârșit prin intermediul tuturor planurilor de acțiune, tuturor politicilor de vecinătate. Instrumente care ne stau nouă la dispoziție, dar nu stau la dispoziția uh, celorlaltor parteneri din cadrul grupului de la Minsk. Să trecem acum uh, la modul în care va, uh, se va sau vor continua eforturile noastre după atingerea unui acord de pace. Bineînțeles că Uniunea Europeană își va asuma responsabilitatea de a ajuta părțile implicate în procesele de, uh, de minare, de reconstrucție, etc. Dacă în cazul Bosniei am creat un nou organism care să cristalizeze eforturile Uniunii Europene, poate că și în cazul acesta vom fi nevoiți, noi, Uniunea Europeană, să creăm un organism special care să cristalizeze toate eforturile uh, părților implicate negociatorilor, mediatorilor, dar și, bineînțeles, donatorilor, pentru că asistența acestora va fi esențială. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule ambasador Fasie. Are acum cuvântul domnul ambasador Andrei Casprix, care este perso reprezentantul personal al um, președinției în exercițiu a OSCE și îl rugăm și pe dumnealui să nu depășească 5 minute. Domnul ambasador uh, Fasie n-a reușit să facă acest lucru, dar dacă uitați la ceas, poate că reușiți mai bine să vă organizați în timpul care v-a fost alocat. Vă rog, domnule ambasador. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Copreședinții v-au spus care era stadiul în care se găseau negocierile în ce privește conflictul din Nagorno-Karabakh. Și atunci eu aș prefera să vă spun care sunt eforturile făcute de uh, Lituania care deține președinția în exercițiu a uh, OSCE. Personat, eu am fost numit în anul 2006 și am fost uh, renumit recent. Am la Tbilisi o întreagă echipă care mă ajută în misiunea mea. Este vorba despre negocieri de lungă durată și practic în fiecare lună trei membri din staful meu prin rotație se deplasează în celelalte două locații în afară de eh, Tbilisi. Avem trei principale misiuni, se i să sprijinim părțile implicate, să sprijinim uh, negocierile și uh, îndeoseb pe copreședinți. Mă întâlnesc în mod regulat cu reprezentanții părților la nivel de șef de stat și de guvern sau la nivel de miniștri. Și noi încercăm să fim la curent cu toate eh, evoluțiile, cu toate evenimentele care ar putea să aibă un impact asupra negocierilor. Noi putem să facilităm vizitele în regiune, de exemplu. În ultimul an am facilitat numai puțin de eh, șapte asemenea misiuni, inclusiv această misiune de eh, constatare la fața locului, care a durat o săptămână și a însemnat uh, 1500 de kilometri străbătuți. Inclusiv săptămâna trecută a existat uh, o nouă vizită pe care noi am organizat-o în regiune. Noi ne dorim să sprijinim măsuri pentru a permite încrederea reciprocă a părților și pentru a preveni iscarea de conflicte, um, uh, de ură și de neîncredere. Facem tot ce putem pentru a se ajunge la compromisuri. De asemenea, ne dorim să îmbunătățim uh, atmosfera din jurul și din cadrul negocierilor. În cadrul mandatului meu am avut ocazia să uh, facilitez uh, misiuni de natură politică, precum vizita unor grupuri uh, de armeni în Azerbaijan și uh, viceversa. Am sprijinit de asemenea proiecte în care era implicată uh, uh, mass media, de asemenea proiecte uh, de natură socială sau pentru protecția mediului înconjurător. Însă, punctul de vedere al părții azere, de exemplu, este foarte clar, atâta timp cât teritoriile azere rămân ocupate, ei nu vor avea încredere în niciun fel de program și niciun fel de negociere care este dusă în regiune. Noi reușim să desfășurăm exerciții de-a lungul a 650 de kilometri de graniță și să implicăm ambele părți în aceste exerciții. Noi avem acces la liniile de front și am făcut numai puțin de 12 exerciții de monitorizare în uh, ultimele 12 luni uh, pe uh, liniile de front. Noi vrem să fim siguri că primim cele mai la zi informații despre situația de pe front. Atunci când au loc incidente grave, precum cel care a avut loc exact cu un an în urmă, care s-a soldat cu șase morți și trei răniți, a permis, a, a, a putut să nu se agraveze datorită intervenției rapide a reprezentantului nostru care a dat informații precise despre vinovații implicați în acest incident. Din cauza a ceea ce se întâmplă în Armenia sau în Azerbaijan, uh, se nutrește multă ură și se uh, încrâncenează situația uh, de la graniță și bineînțeles că se agravează orice fel de uh, tensiune deja existentă în Nagorno-Karabakh. Nu trebuie să uităm toate categoriile vulnerabile rezultate din acest uh, conflict de lungă durată, cum ar fi prizonierii de război, persoanele strămutate, refugiații și așa mai departe. Datorită uh, instituției noastre am putut să uh, um, participăm la mai multe reuniuni uh, care au avut loc la inițiativa președintelui Medvedev la Sochi sau la Astrahan, unde s-a discutat despre uh, aceste uh, uh categorii de persoane vulnerabile și despre ceea ce putea fi făcut pentru a le facilita existența. În sfârșit, așa cum stipulează mandatul reprezentantului personal, noi avem uh, datoria să facem activități de monitorizare în mod uh, regulat. Și apoi noi transmitem informații părților implicate în uh, soluționarea conflictului și uh, părților interesate. În ce privește situația de pe front? Ea este stabilă. Asta nu înseamnă că nu mai există răniți sau nu se mai trage niciun foc. Asta înseamnă că numărul uh, victimelor s-a uh, stabilizat și a scăzut. În ultimele luni, numai uh, 17 persoane au murit și uh, în jur de 18 uh, au fost uh, rănite. S-a ajuns până la un total de 35 de morți și de 52 de răniți. Ne așteptăm ca pentru anul acesta număr, numerele, cifrele să fie mai mici. Pentru că datorită progreselor înregistrate în negocieri, va exista mai multă încredere între uh, părțile beligerante. Acesta este punctul de vedere de ansamblu al uh, biroului reprezentantului permanent. Suntem conștienți de, de posibilități și de limite. Aș vrea să închei adresând mulțumiri Uniunii Europene pentru faptul că ne-a ajutat atât pe mine cât și pe echipa mea și uh, uh, OSCE-ul. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă voi răspunde cu plăcere la întrebări. Mulțumim, domnule ambasador. Acum dăm cuvântul domnului Peter Semnebi, care este fost reprezentant special al UE în zona Caucazului de Sud. Îl rog și pe dumnealui să nu vorbească mai mult de 5 minute și să se uite din când în când la ceas. Thank you very much, Mr. Chairman, and Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitația la această întâlnire foarte importantă. Ar trebui să spun că vorbesc doar în calitate personală, fiindcă nu mai sunt reprezentant special al Uniunii Europene în prezent. Mă bucur foarte mult că s-a organizat această audiere. Este foarte important să subliniem elementele esențiale ale acestui conflict necunoscut și importanța sa pentru Europa. Așa să spun de la început că acest conflict din Nagorno-Karabakh este cheia cea mai importantă pentru dezvoltarea securității și dezvoltarea în general a Caucazului de Sud și poate a întregii regiuni estice a Uniunii Europene. Nagorno-Karabakh este o sursă foarte importantă de insecuritate, mai importantă decât uh, conflictul georgian, care, cel puțin temporar, a fost um, liniștit. De ce este important conflictul din Nagorno-Karabakh? Ei bine, este un uh, generator de uh, probleme într-o zonă foarte volatilă, și uh, pragul, pentru, pragul de la care poate începe folosirea forței este uh, foarte aproape. Este un uh, obstacol în uh, dezvoltarea coridorului uh, către Caucazul de Sud, uh, care ar putea asigura securitatea energetică și costuri mai reduse uh, în uh, sectorul energetic. Totodată este o sursă de insecuritate și pentru Georgia. Câtă vreme problema Nagorno-Karabakh rămâne nesoluționată, Georgia se teme că ar putea fi atrasă într-un război și uh, supusă unor presiuni în perioade de tensiune. Dacă este adevărat sau nu, este irelevant, pentru că teama uh, care există în Georgia este în sine o problemă. și, în general, conflictul din Nagorno-Karabakh este o amenințare tot mai mare către dezvoltarea intereselor economice ale Uniunii Europene și uh, ale Europei de, de vest în contextul Caucazului de Sud. Care este contextul uh, soluțiilor găsite până în prezent? Ei bine, lipsa de încredere dintre părți este factorul cel mai important. Dar relativa lipsă de interes arătată de Vest a fost un factor important, cel puțin până de curând, pentru că, evident, lucrurile au început să se schimbe odată ce liderii țărilor reprezentate în uh, grupul de la MISC acordă atenție conflictului uh, prin uh, declarațiile comune prezentate în ultimii ani la reuniunile grupului G8. Ce poate să facă Uniunea Europeană? Ei bine, s-au spus deja multe chiar aici și cred că un început bun este să acorde atenție și să discute conflictul, așa cum se întâmplă aici, uh, trebuie să se întâmple și în structurile Consiliului, între miniștri, în grupurile de lucru relevante și așa mai departe. Cred că Uniunea Europeană poate să contribuie cu resurse pentru a consolida securitatea pe linia de contact și a asigura uh, sisteme de avertizare timpurie și așa mai departe. S-a menționat totodată că Uniunea Europeană poate contribui cu măsuri de uh, consolidare a încrederii S-a făcut uh, acest lucru într-o anumită măsură. dar uh, se poate extinde și la dialogurile între oameni, uh, la patrimoniul cultural, serviciile publice, utilități, uh, electricitate și eliminarea minelor. Rolul mass mediei, nevoia de a combate imaginea pe care o are uh, inamicul în acest conflict, face și ea parte importantă din acest conflict. Autoritățile au nevoie totodată uh, să fie asigurate și să fie puse într-un context mai larg, pe lângă a auzi mesaje clare. Prin urmare, mai multe vizite la nivel înalt ale oficialilor europeni în țară ar fi un factor important. Parteneriatul estic poate și el să joace un rol foarte important pentru promovarea sinergiilor regionale. De exemplu, oferind concepte de dezvoltare regională, de dezvoltarea infrastructurii, care ar putea fi un stimulent foarte important uh, pentru ca părțile să se poată gândi la beneficiile ajungerii la o soluționare a conflictului. În concluzie, pentru că negocierile se accelerează, e timpul ca Uniunea Europeană ar trebui să se gândească mai cu atenție la această provocare puțin cunoscută, dar atât de importantă. Să înțeleagă mai bine cum să trateze situația umanitară și cum să reacționeze dacă se întâmplă ceva rău la un moment dat, pentru că nu este o opțiune pe care să o excludem. Drumul lung care rămâne până la tratatul de pace care trebuie negociat uh, este presărat cu numeroase mm, provocări și contribuția principală a Uniunii Europene este extinderea perspectivei, includerea regiunii Nagorno-Karabakh în viziunea de ansamblu pentru um, vecinii Uniunii Europene și uh, să îmbunătățească perspectivele uh, țărilor din regiune în urma unui um, ajungerii la un acord. nagorno karabah reprezintă un coridor important, uh, reprezintă un element important al uh, coridorului energetic din regiune, care ar aduce nenumărate beneficii. Și Uniunea Europeană poate fi atât un catalizator cât și un motor al acestei schimbări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ambasador. Trecem acum la ultimul vorbitor, directorul executiv al uh, Departamentului pentru Europa și, Europa și Asia Centrală al Serviciului uh, de Acțiune Externă, care ne va spune ce să facă Uniunea Europeană, cum poate contribui la soluționarea acestei uh, probleme. Vă rog și pe dumneavoastră să respectați cele cinci minute pe care v-au fost alocate. Uh, Bună ziua tuturor! Fiind singurul reprezentant al instituțiilor Uniunii Europene, o să mă concentrez pe o problemă simplă, și anume ce poate face Uniunea Europeană mai mult pentru a susține soluționarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Uniunea Europeană este gata să-și accelereze implicarea acolo unde nu este încă reprezentată. Într-adevăr, Nagorno-Karabakh este singurul conflict care uh, din zonă, din vecinătatea Uniunii Europene, în care Uniunea nu este implicată direct. Vom încerca să avem un rol mai activ în soluționarea acestei, um, acestui conflict, dar știm că schimbările formatului actual al negocierilor, în această etapă foarte delicată a negocierilor, în care principiile unui uh, acord viitor sunt încă negociate, nu ar fi utilă pentru soluția pe care o dorim cu toții. Și de aceea vedem posibilități uh, pentru implicarea Uniunii Europene în afara negocierilor. Este un element fundamental. Nu trebuie să concurăm și nu trebuie nici să creăm obstacole pentru eforturile care au fost deja făcute în cadrul existenței existent, dar putem aduce valoare adăugată pe baza experiențelor semnificative în soluționarea conflictelor și prevenirea conflictelor pe tot globul. Unul dintre principalele obiective ale noului reprezentant al uh, Uniunii Europene pentru Caucaz și Georgia, care va fi numit în septembrie anul acesta, va fi să contribuie la soluționarea pașnică a conflictelor din regiune, inclusiv conflictul din Nagorno-Karabakh. Acest reprezentant va aduce complementaritate negocierilor existente și va susține rezoluția, soluționarea conflictului în colaborare strânsă cu copreședinții grupului de la Minsk. În plus, Uniunea Europeană va avea un rol politic mai activ prin dialog accelerat la nivel politic și cu alți parteneri strategici precum Turcia. Uniunea Europeană ar putea și ar trebui să dea mesaje mai clare condamnând utilizarea forței și transmițând mesaje clare că, că Uniunea Europeană acceptă doar soluții pașnice. Uniunea Europeană va continua să uh, facă presiuni pentru retragerea um, trăgătorilor de pe linia de contact, pentru că, explicând că nu uh, există niciun motiv pentru care să se tragă în civil. Uniunea Europeană va contribui la susținerea unui rol mai important al uh, OSCE. În plus, Uniunea Europeană intenționează să continue și să accentueze sprijinul pentru implementarea uh, soluțiilor găsite. Totodată este gata să pregătească scenarii uh, de reconstrucție de după conflict iar în prezent ea contribuie la soluționarea conflictului Nagorno-Karabakh cu un uh, sprijin civil de 2 milioane de euro pentru o societate care promovează contactul între oameni. Finanțarea este modestă, dar uh, activitățile sunt importante în crearea de atitudini mai moderate în ambele societăți, mai ales printre tineri formatori de opinii și formitori de opinie. În plus, Uniunea Europeană oferă în prezent asistență pentru a susține democratizarea și statul de drept în Armenia și Azerbaijan prin instrumentul uh, de uh, politică de vecinătate și sisteme bilaterale. În plus, intensificarea relațiilor cu aceste țări, inclusiv prin negocierile privind acordul de asociere, dorește să aducă țările mai aproape de Europa, atât politic cât și economic, și să contribuie la creșterea democrației și a deschiderii în ambele societăți, astfel încât să fie pregătite să accepte soluționarea pașnică a conflictului Nagorno-Karabakh. Acestea sunt elemente esențiale pentru exprimarea acestor uh, ambiții politice. Soluționarea conflictului va crea acolo stabilitate politică și oportunități economice. Odată ce acordul va fi semnat, Uniunea Europeană este gata să-i sprijine punerea în aplicare la oaltă cu partenerii noștri internaționali. Suntem gata să oferim asistență pentru reconstrucția și reabilitarea zonelor afectate. Ideea este că conflictele nesoluționate în vecinătate au un impact negativ și asupra Uniunii Europene și, prin urmare, conflictul din Nagorno-Karabakh este și problema noastră, iar Uniunea Europeană este gata să joacă, joace un rol în deplină conformitate cu responsabilitatea noastră politică globală. Mulțumesc! La concizie. Mulțumesc, mulțumesc și pentru concizia cu care v-ați exprimat. Mai întâi, am să dau cuvântul domnului Kirilov, raportor pentru strategia Uniunii Europene în Caucazul de Sud și îl rog și pe dumnealui să nu depășească două minute. Vă mulțumesc. Thank you, Chairman. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi dați doar două minute, trebuie să renunț la multe dintre comentariile pe care vreau să le fac. Însă important e că în, în ultima perioadă se întâmplă tare multe lucruri în zona Nagorno-Karabakh, însă îmi dau seama că distinși reprezentanții ai grupului de la Minsk nu sunt uh, la curent cu această nouă situație ce se dezvoltă acolo. E drept? Chiar nu aveți informațiile respective? Ehm, mie mi se pare că în momentul de față trebuie să ne bazăm exclusiv pe ceea ce primim din partea Rusiei. Și acum dați-mi voie să adresez o întrebare celor doi ambasadori. Sunteți într-adevăr convinși că președintele Medvedev își dorește soluționarea conflictului? Din punctul meu de vedere, de la crearea grupului uh, de la Minsk uh, în coace, nu putem să o vedem decât o înrăutățire a situației. Mi se pare că e bine să lăsăm totul în mâna Rusiei în momentul acesta, mi se pare că a lăsa Rusia să conducă negocierile, medierea, nu e neapărat cea mai bună uh, soluție. Uh, trebuie să ținem cont de toate interesele Rusiei, interese de cele mai multe ori de, uh, pe termen scurt. Avem acolo proiectul Nabucco, uh, avem uh, o serie de, polo- de politicieni uh, din uh, Federația Rusie care consideră că o prelungire a conflictului înghețat nu ar fi decât spre binele Federației Ruse. Bine, aceasta a fost prima întrebare. A doua întrebare acum. Domnule ambasador, vă mulțumesc tare mult pentru prezentarea dumneavoastră, însă mie mi se pare că dumneavoastră nu vă bazați mai deloc pe inițiativele europene, pe sprijinul Uniunii Europene. Vorbiți doar despre rolul UE de a pregăti societatea civilă în cele două state. Rezoluția Parlamentului European de acum un an de zile cerea un rol mai important acordat Uniunii Europene. Pentru că să fim serioși, în cazul în care va izbucni un nou uh, conflict acolo, Uniunea Europeană va trebui să scoată să scoate castanele din foc. Amintiți-vă doar de ce s-a întâmplat în, uh, în uh, Georgia. Vă mulțumesc. Norevole Kirilov. Mulțumesc, domnule Kirilov. Acum are cuvântul doamna Iaten Machie, care este raportor pe tema negocierilor dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Două minute și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să adresez mulțumiri tuturor invitațiilor noștri care au acceptat să vină să discute despre acest subiect cât se poate de fierbinte. Așa cum s-a spus deja, Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mult mai pregnant în negocierile de pace din uh, regiune. Și trebuie să spun că nu sunt deloc convinsă că avem sorți de izbândă în cursul uh, uh, acestui an și uh, cu structurile actuale. Uniunea Europeană nu are o strategie clară pentru a ști cum poate să aibă o politică de prevenire a conflictelor mai uh, eficace. În același timp, domnule președinte, Aș vrea să pun o întrebare. S-a spus că pe termen lung Uniunea Europeană ar trebui să creeze un organism. Și vreau să vă întreb ce credeți despre această idee, să existe un reprezentant special al UE pentru Caucazul de Sud care să se concentreze pe soluționarea conflictelor înghețate din regiune. De asemenea, aș vrea să mai întreb următoarele. Și poate că ar trebui să pregătim mai bine societatea civilă din țările implicate. Cum putem să facem și de ce nu s-a făcut încă nimic În sfârșit, în calitatea mea de uh, raportor AFET asupra negocierilor uh, pactului de asociere și de stabilitate cu Azerbaijanul, cred că trebuie să acționăm pe mai multe uh, niveluri, să nu ne mulțumim numai de negocierile acestui pact, cu Azerbaijanul, ci să încurajăm țările din regiune să coopereze între ele. Și în acest sens rămân încă multe de făcut pentru că toată lumea a spus că există un mare deficit de încredere în, între aceste țări. De aceea vreau să vă întreb ce credeți că am putea face pentru a, ca aceste negocieri să fie până la urmă rodnice. Mulțumim, tema Iatemachi. Acum are cuvântul domnul Casulides pentru două minute. Yes, thank you, Chairman. I want to ask the... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i felicit uh, pe cei care fac parte din grupul de la Minsk pentru eforturile susținute pe care le-au demarat uh, până în momentul de față. Dați-mi voie să pun trei întrebări subcinte. În primul și în primul rând, în ceea ce privește cele șase principii, unul dintre principii vorbește despre uh, soluționarea statutului juridic al uh, regiunii Nagorno-Karabakh cândva în viitor. Dacă ne uităm la declarațiile președintelui, spre exemplu, președintelui Aliev, ne dăm seama că niciodată nu se va accepta mai mult decât autonomia pentru Nagorno-Karabakh în cadrul Azerbaijanului. Deci vedeți uh, cum uh, funcționează aceste principii în realitate. În al doilea rând, vedem ce se întâmplă la fața locului, vedem o cursă în armării acolo, exerciții militare, o serie de uh, cuvinte belicoase care sunt aruncate de o parte celeilalte, se spune că Nagorno-Karabakh va fi, uh, va fi eliberată. Ei, ce ziceți despre aceste declarații? În al treilea rând, liderii atât armean cât și azer, bineînțeles, vor trebui să aibă, să beneficieze de sprijinul întregii cetă, uh, populații pentru a pune într-adevăr pe picioare uh, o soluție finală. Și în acest context vă întreb uh, în ce măsură liderii din Nagorno-Karabakh vor avea un rol în soluționarea problemului. Vă mulțumesc. Urmează domnul Provera, uh, vicepreședinte al comisiei noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și oratorilor pentru informațiile pe care ne le-au furnizat. Noi, ca și Uniune, ne dorim să să se găsească soluții pentru orice fel de conflict și suntem îngrijorați de orice situație conflictuală, fie ea latentă sau în plină desfășurare în lume, dar știu că în reluge, în regiunea din Nagorno-Karabakh um, se întrunesc parcă, parcă toate condițiile pentru a îngreuna situația și nu uit, bineînțeles, nici uh, Georgia și nici Belorusia. Și Mă gândesc acum la cele șase state din uh, regiune care aspiră să semneze acest parteneriat estic. Însă, Armenia și Azerbaijanul nu îndeplinesc unul dintre criteriile fundamentale din acest parteneriat uh, estic. Nu pot să fiu foarte succint și risc să uh, depășesc timpul care mi-a fost alocat, dar nu pot decât să subliniez faptul că existența status quo-ului permite măcar continuarea discuțiilor și putem să ne întrebăm de ce când există teritorii ocupate și nu e vorba numai despre Nagorno-Karabakh, ci și de alte șapte provincii și când această ocupație durează de ani și ani de zile, se ajunge la modificări în profunzime a populației, a situației populației, a situației din regiune în general. Pentru că, de exemplu, știu că populația azeră din regiunea Nagorno-Karabakh a uh, fugit a, și toți acești locuitori s-au transformat în refugiați. Oare n-am putea să organizăm un referendum despre viitorul acestei regiuni? Dar ideea referendumului care a fost deja vehiculată, bineînțeles că îngrijorează mult guvernul uh, din Azerbaijan. De aceea cred că ar fi necesar să subliniem uh, încă o dată și cu fermitate că granițele sunt inviolabile. Și chiar dacă cineva le, uh, uh, le încalcă acest principiu al inviolabilității frontierelor pe cale armată, nu ar trebui să fie recunoscut vreun drept asupra acelor teritorii. Pentru că se ajunge apoi la o escaladare a, a conflictului armat în regiune și a, uh, la mai multe surse de îngrijorare pentru noi. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Weigel pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Listen to the report. Of course, we... Pe când îl ascultam pe raportor, am avut senzația că avem de-a face cu un efort de diplomatic de tradiție și eu am făcut parte din OSCE, am fost ambasador la OSCE din 98 până în 2002. Pe vremea aceea, grupul de la Minsk exista deja. În același timp, am senzația că ne confruntăm cu probleme serioase care se încearcă a fi rezolvate printr-o abordare tradițională. Au existat o serie de ambasadori excelenți care au fost implicați în proiectul acesta, însă ne dăm seama că acum suntem practic la început. Avem practic o ocupație legalizată, nu s-a vorbit uh, și dumneavoastră nu ați vorbit deloc despre principiile uh, Uh, de drept internațional care ar trebui să fie aplicate și de asemenea respectate și uh, fiecare dintre dumneavoastră a fost cât se poate de drăguț uh, cu Rusia, Rusia, într-adevăr, fiind un important actor în acest context, un actor care îi sprijină pe armeni De altă parte, acest actor important uh, se ocupă cu comerțul de armament către ambele părți implicate în conflict. În primul rând, nu cred că ar trebui să fim la fel de sau atât de drăguți cu Federația Rusă. Mie mi se pare că avem instrumentele necesare pentru a acționa. Uniunea Europeană da are anumite obiective în ceea ce privește soluționarea acestui uh, conflict și în același timp are instrumentele necesare pentru a exercita presiune asupra Federației Ruse, asupra uh, Armeniei, asupra Azerbaijanului de asemenea. Uh, cu toții parteneri importanți pentru Uniunea Europeană. Deci haideți să vedem ce putem face. Nu mi fac iluzii, bineînțeles, nu cred că totul se va rezolva prin forță și am o experiență de 20 și de ani în domeniul diplomatic care îmi uh, fundamentează această, această convingere, dar cred că trebuie să folosim și alte instrumente pe lângă cele ale diplomației tradiționale. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Schulz, tot pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă voi, adresa, voi adresa o întrebare celor doi reprezentanți ai Uniunii Europene. Ei au schițat pe scurt posibilitățile pe care Uniunea Europeană le are în ceea ce privește soluționarea acestui conflict și rolul Uniunii Europene în soluționarea acestui conflict. Pornind de la Uh, cursa înarmării în, din zonă, oare nu am putea, în cadrul discuțiilor noastre și negocierilor cu privire la pactul de asociere cu Azerbaijanul și a, a Armenia, să cerem în același timp o scădere a costurilor sau a investițiilor în uh, infrastructura militară din partea celor două state? Due. Mulțumesc. Acum are contul doamna Ibris Agici pentru două minute. Dacă urfărande... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Parlamentul European și-au stabilit deja obiectivele printr-o rezoluție și au spus că Armenia trebuie să își retragă trupele din regiunea ocupată. Refugiații interni trebuie să se poată returna la locurile lor de domiciliu și vedem că societatea internațională uh, poate garanta securitatea persoanelor, așa cum o face și prin intermediul Uniunii Europene. Noi avem un rol de supraveghere, dar de ce toate acestea nu s-au pus în aplicare? De ce aceste declarații nu au uh, primit continuare practică? A cui este vina? Status quo-ul nu este acceptabil putem din nou să discutăm despre statutul Nagorno-Karabakh, dar făcând acest lucru, Trebuie să adoptăm modelul european de respectare a minorităților naționale, a integrității teritoriului și așa mai departe. Noi am făcut lucru, acest lucru în Europa și ne putem servi de acest model conflictul din Nagorno-Karabakh este o problemă și pentru Europa și trebuie să ne asculte. Mulțumesc, domnul Galler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cea mai bună politică externă este cea care obține, care atinge obiective. Este acea politică uh, care intervine înaintea începerii conflictelor are o atitudine preventivă. Și cred că acestea sunt uh, caracteristicile pe care le-am cerut noi dintotdeauna din partea politicii externe europene. Cred că ceea ce a făcut până acum Uniunea Europeană nu este suficient. Domnul Laiceac vorbea despre 2 milioane de euro oferite ONG-urilor din zonă. E drăguț. Dar uh, aceste 2 milioane nu reprezintă presiunea aceea necesară, o presiune ce trebuie să fie exercitată asupra Armeniei și Azerbaijanului și uh, presiune care ar duce la oprirea cursei în armării. Și întrebarea mea, aveți dovezi care să ateste faptul că există transporturi de arme din Federația Rusă spre Armenia sau nu? Aceasta e prima întrebare. Și în al doilea rând vreau uh, să cer uh, doamnei Ashton să viziteze zona și să explice clar atât la Baku cât și la Erevan că doar Federația Rusă profită de pe urma acestui conflict. De ce Rusia oferă arme în zonă? Pentru că dacă cei de acolo se războiesc, e clar că fostul stăpânitor și anume Rusia, va reuși să își uh, obțină din nou acea putere sau poziție de stăpân uh, asupra zonei. Și în cazul în care lucrul acesta se va întâmpla, s-a dus uh, stabilitatea energetică și politică a zonei. Deci, prin urmare, cer doamnei Ashton să pună această vizită pe ordinea ei de zi, trebuie să meargă acolo, să, explică celor două, să explice celor două părți care este interesul lor comun, și anume o soluție pașnică cu asistența Uniunii Europene. Mulțumesc! Onorevole Galer. Mulțumesc, domnule Galer. Acum are contul domnul Landsbergis pentru două minute. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru excelențele dumnealor, domni ambasadori și pentru ceilalți invitați de asemenea. Am o întrebare despre temerile justificate ale Georgiei în legătură cu conflictul din Nagorno-Karabakh și despre faptul că s-ar putea isca un nou război. Conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh este o bombă cu ceas care ar putea exploda din greșeală de, dacă vreunii chiar vor să creadă în ideea că așa ceva s-ar putea uh, întâmpla uh, prin surprindere. Dar știm foarte bine că Rusia hrănește ura și animozitățile din regiune și că întotdeauna uh, nu a privit cu ochi buni noua George și independența Georgiei. Și știm foarte bine ce gândesc strategii militari ruși cum credeți dumneavoastră că va evolua situația în regiune? Dacă Rusia și Armenia vor folosi orice pretext pentru a ataca Azerbaijanul, atunci ce poziție strategică va juca Georgia în regiune? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Landsbergis. Acum are cuvântul domnul Lizec pentru două minute. Sorry. Dziękuję, dziękuję serdecznie. To były niezwykle interesujące. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați oaspeți, prezentările dumneavoastră au fost foarte interesante și, continuând ideea domnului Landsbergis, Vreau să spun că, cu trei săptămâni în urmă, am fost în Georgia ca raportor al Parlamentului European și am vorbit acolo cam uh, cu toți politicienii din Georgia, guvern, opoziție, parlamentar și uh, opoziție. Și opinia a fost una unanimă. Georgienii sunt îngroziți de situația din Nagorno-Karabakh. și de potențialul conflict latent dintre Armenia și Azerbaijan. Poate este o exagerare, dar înainte am fusesem în Turcia și am văzut că și Turcia este foarte îngrijorată După cum știm, în Georgia există o minoritate armeană și o minoritate azeră. Relațiile dintre minoritățile din Georgia sunt foarte bune. Dar există potențialul ca trupele rusești să fie trimise în Armenia prin uh, teritoriile georgiene și asta vine să uh, se adauge la elementele de teamă ale uh, georgienilor, politicieni și public. Am vrut doar să vă spun acest lucru. Mulțumesc, domnule Lizec. Acum are contul doamna Kiel Nielsen. Vă mulțumesc. Mai întâi, poziția Uniunii Europene în Caucazul de Sud mi se pare a fi de-a dreptul contradictorie. Pe de o parte, susține, fără niciun fel de ambiguitate uh, integral, integralitatea teritorială a integritatea, mă scuzați, teritorială a Georgiei și pe de altă parte nu facem același lucru pentru Azerbaijan. Deci eu cred că politica noastră din regiune este slăbită de aceste comportamente contradictorii. Apoi, Uniunea Europeană nu se implică în egală măsură în conflictele din regiune. Nu credeți că a venit momentul ca și Uniunea Europeană să facă parte din grupul de la Minsk? Da, știu că Franța este prezentă, este chiar țara mea, dar Franța nu este Uniunea Europeană. Uniunea Europeană poate că ar avea un rol mai pregnant de jucat pentru că este mai neutră pentru că am înțeles foarte bine că, practic, uh, diaspora armeană din cele trei țări care copresidează grupul de la Minsk are o adevărată influență asupra pozițiilor acestui grup. Deci vă întreb dacă n-ar fi bine ca Uniunea Europeană să fie membra grupului. Mulțumim, doamnă Kiel Nielsen. Și în încheiere are cuvântul domnul Svensson pentru două minute. Eh, vă mulțumesc, Domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Politica externă a Turciei se modifică permanent. Vedem care sunt relațiile dintre Armenia, Turcia, Azerbaijan. Vedem că aceste relații se modifică permanent. Oare nu am putea avea așteptări uh, din partea Turciei în ceea ce privește soluționarea conflictului înghețat din acorno karabakh Turcia are și ea granițe afectate de acest conflict. Nu ne-ați putea spune oare câte ceva despre modul în care vedeți relațiile cu Turcia în acest context? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svensson. Acum dau cuvântul invitațiilor noștri. Am să le dau contul în aceeași ordine în care au uh, vorbit la început, pentru că oricum întrebările nu erau adresate neapărat unuia sau altuia dintre dumnealor. Îi rog, deci, așadar, acum să reacționeze și vă rog să nu depășiți 5 minute și, duc, și sper că se va răspunde la toate întrebările care au fost adresate. Deci începem cu domnul ambasador Bradk. S-au făcut foarte multe observații interesante și cred că am sta aici toată noaptea dacă am cercat să răspundem uh, tuturor. Chiar nu am intenția să fac acest lucru. Unele s-au referit uh, direct la rolul Uniunii Europene și este mai uh, potrivit să răspundă alții la ele. Eu mă voi rezuma la a face observații vis a -vis de câteva puncte. Mai întâi rolul Rusiei. Colegul nostru din Rusia nu este aici. Uh, nu este treaba mea să apăr Rusia sau rolul său, dar trebuie să spun că nu sunt de acord cu observația că lăsăm lucrurile în mâinile rușilor. Nu este o caracterizare corectă a procesului care se desfășoară aici. Suntem trei țări care lucrăm împreună pentru că avem interese diferite, evident, dar interesul pe care îl avem în comun este să nu uh, izbucnească un alt război, pentru că un alt război pentru fiecare dintre noi ar fi un dezastru, chiar dacă motivele sunt diferite. Deci acest interes comun ne motivează cooperarea și ne face să lucrăm împreună, dar toate țările sunt implicate. Am spus în toate întâlnirile mele cu președintele președintele, cu secretarul de stat, cu secretarul pentru afaceri europene. La toate aceste întâlniri am spus acest lucru. Deci, încă o dată, lucrăm împreună, cooperăm ca echipă, munca noastră este transparentă. Sincer, într-un mod unic în cariera mea uh, de 38 de ani uh, de diplomat, nu am văzut niciodată un asemenea mod de lucru, aș spune, cu prietenii și colegii mei, inclusiv din Rusia. Este un mod exclusiv unic în care lucrăm și încă o dată avem un interes comun, cooperăm și nu am lăsat lucrurile în mâinile nimănui, ci lucrăm împreună într-un mod transparent, cooperând. S-au făcut apoi câteva referiri la principiile dreptului internațional și la faptul că nu am făcut referire la ele sunt foarte multe lucruri la care nu am făcut referire, date fiind constrângerile de timp. Dar se poate spune ușor să rezolvăm uh, problema pe baza dreptului internațional. Toate părțile au argumente care uh, sunt bazate pe un element al dreptului internațional. Toate, aș spune, dacă ar fi azi aici, uh, că poziția lor se bazează esențial pe dreptul internațional. Deci nu ne ajută neapărat să spunem că trebuie să ne bazăm pe dreptul internațional. Evident că așa este, dar părțile vor uh, intra în dezbateri și vor spune că partea lor este susținută de dreptul internațional. Fie că vorbim de autodeterminare, fie că vorbim de teritori- integritatea teritorială și așa mai departe. Vă garantez că cu toții vor avea principiile, documente legale, avocați, uh, ca să-și susțină ideea, dar noi încercăm să ne concentrăm pe aspectele practice. Cum luăm acele principii pentru că fiecare parte se referă la alt principiu și să le punem în practică pentru a găsi o soluție pe care să poate accepta toate părțile. Încă o dată, dreptul internațional ne ajută, ne oferă linii directoare, dar nu ne oferă răspunsul precis care să rezolvă această problemă. După cum am spus, trebuie să le luăm, să le punem în practică și să facem părțile să le accepte. Grazie, Bredke. L'ambasciatore... Mulțumim. Acum are cuvântul domnul ambasador Fasie. Vă mulțumesc frumos dacă îmi dați voi. Am înțeles uh, că există interpretare, deci prefer să vorbesc limba lui Molière, după ce am vorbit pe limba lui Shakespeare mai devreme. Câteva răspunsuri pentru unele dintre întrebările pe care mi le-ați adresat. De ce nu am dat mai multe detalii despre acele lucruri care ar trebui să se întâmple în următoarele săptămâni și avem uh, mari așteptări. Sperăm să vorbim despre un succes. Dar eu cred că n-ar trebui să uh, um, dăm um, speranțe false uh, opiniei publice. Da, vor avea loc evenimente hotărătoare în viitoarele săptămâni, dar nu ar fi deloc uh, politicos din partea noastră și nici uh, rațional să nutrim speranțe șarte. Un uh, comentator internațional care cunoaște bine situația din Nagorno-Karabakh spune că de ani de zile se bate pasul pe loc în urma unui colocviu care a avut loc uh, săptămâna trecută în Statele Unite ale Americii, până și acest comentator a spus că probabil săptămâna viitoare acest conflict va fi soluționat. Iar în ce privește această aluzie perfidă a domnului Kirilov, cum că n-am fi informați, dumnealui se înșală. Nu știm foarte bine ce s-a întâmplat la Moscova alaltăieri. Colegul meu din America și eu însumi am fost uh, bine puși la punct de către, uh, bine informați de către colegul nostru copreședinte rus. Dar aș da dovadă de lipsă de răspundere dacă aș vorbi despre progresele pe care tocmai le realizăm și despre aceste uh, așteptări pe care le avem pentru reuniunea de săptămâna viitoare. Apoi, dacă tot veni vorba despre Rusia, ca să completez ce a spus, completez ce a spus colegul meu american, da, suntem convinși că Rusia joacă un rol decisiv în soluționarea acestui conflict. Și nu avem deloc senzația că suntem prea drăguți cu Rusia. Știm foarte bine că ceea ce se negociază acum nu este decât uh, ultima versiune a unui document care nu a fost pregătit de către Moscova. Și credeți-mă că știu despre ce vorbesc. Ce se discută actualmente și ceea ce vor încerca să obțină ministrul și președintele rus este ultima versiune a unui document pregătit de cele trei țări care sunt copreședinte și care ține cont de contribuțiile predecesorilor noștri și a noastră inclusiv. Apoi, tot despre rolul Rusiei. Nu numai Rusia vinde arme celor două părți. Toată lumea știe acest lucru. Probabil că Știți foarte bine că în Europa nici o țară nu stăpânește uh, uh tehnologia acestor uh, avioane fără pilot care sunt trimise în misiuni de recunoaștere sau chiar uh, pentru uh, a uh, lovi anumite ținte. Cu ocazia paradei militare de la Baku, care va avea loc peste câteva zile, veți constata că Azerbaijanul are capacitatea de a construi aceste avioane, așa numitele drone, deci avioane fără pilot. Cum a reușit Azerbaijanul să facă acest lucru știind că numai Statele Unite ale Americii și o altă țară, pe care nu o voi pomeni aici, stăpânesc bine această tehnologie. În Europa, Regatul Unit și Franța încearcă să lanseze aceste echipamente militare și la nivel european, dar Azerbaijanul deja dispune. A, vreau să clarific, vreau să clarific imediat că nu noi, nu Statele Unite ale Americii au furnizat drone Azerbaijanului. Cred că toată lumea uh, știa deja, dar mulțumesc pentru precizare. Însă, în această cursă în armării, este deosebit de periculos să constatăm la ce nivel s-a ajuns. Bugetul militar al Azerbaijanului a crescut în fiecare an în ritm de 30% pe an. Și anul acesta a fost dublat, ceea ce înseamnă că anul acesta a crescut cu 100%. Trebuie să fiți conștienți de acest lucru. Bugetul militar al Azerbaijanului este mai mare decât totalitatea bugetului de stat al Armeniei. Iată de ce asemenea dezechilibre sunt deosebit de periculoase și mă bucur să aud din gura domnului Laiciac că Uniunea Europeană are un discurs deosebit de ferm în ce privește uh, uh non-violența, refuzul oricărui conflict uh, armat. Și la Deauville s-a afirmat că s-au creat situații inacceptabile, precum cea de pre din uh, prezent, din cauza folosirii armelor și comunitatea internațională condamnă orice fel de escaladare suplimentară a acestui conflict. Ni s-a mai spus că nu am evocat dreptul internațional. Sunt surprins că mi se face această, a, mi se aduce această acuză pentru că eu am invocat declarația de la Moscova, unde s-a stipulat că normele, principiile și deciziile uh, luate în cadrul dreptului internațional stau la baza negocierilor în curs. Iar în scurtul document pe care l-ați primit cu toții veți găsi declarația de la uh, Astana, unde țara mea a obținut acordul părților beligerante în sensul că soluționarea conflictului trebuie să respecte normele de drept internațional, îndeoseb Carta ONU și declarația finală de la Helsinki. Pentru a răspunde întrebării de ce, în ciuda bunelor intenții, încă nu am reușit. Pur și simplu pentru că părțile implicate nu au vrut să existe un succes al acestor negocieri. În rezoluția Parlamentului European se spune că medierea inter um, internațională nu a dus la uh, semnarea unui acord, dar noi nu putem nici să le obligăm să semneze un acord, nici să, să folosim alte metode. Eu am fost ambasador în Georgia înainte de a mă ocupa de negocierile uh, dintre Armenia și Azerbaijan și știu foarte bine care este situația. Am senzația că uh, noțiunea de compromis este complet străină uh, culturilor din această regiune. De aceea este foarte bine ca Uniunea Europeană să contribuie la evoluția societății civile. Domnul Kirilov spunea că sufăr de timiditate, mai ales când vorbeam despre rolul Uniunii cum poți să spui cuiva că este timid dacă atunci el, dacă persoana respectivă a vorbit despre un rol uh, uh, hotărător? Deci, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană are un rol de jucat în promovarea democrației, de exemplu, și este vorba despre un rol fundamental. Negocierea poate să fie comparată cu un tren care intră într-un tunel și din acest tunel nu trebuie să uh, scape nimic, nu trebuie să existe niciun fel de scurgere de informații. În plus, avantajul tunelului este că ești izolat de tot restul. Dar trenurile societății civile încă se află la intrarea în tunel și nici un șef de tren nu are curajul politic de a propune populației să accepte acordul care a fost uh, uh, elaborat. Deci am spus că Uniunea Europeană avea un rol hotărător de jucat în uh, toate stadiile de negociere. Acum, în ce privește propunerea ca Uniunea Europeană să înlocuiască Franța în grupul de la Minsk, de ce nu? Dar când e să vorbesc despre modelul actual și de negociere, dacă la toate întrebările pe care le-am pus eu răspunsul este da, atunci nicio problemă. Dacă prezența Uniunii Europene în calitate de mediator garantează aceeași confidențialitate precum uh, în prezent, de ce nu? Dar nu sunt foarte convins. Dacă Uniunea permite o desfășurare a acțiunilor fără vreo întrerupere, pentru că uh, președintele francez uh, este implicat fără întrerupere de șase ani și jumătate în aceste negocieri. Deci, încă o dată, dacă aceste condiții sunt întrunite, de ce nu să fie înlocuită Franța de către Uniunea Europeană? Dacă această Uniune poate să aibă capacitatea de reacție rapidă pentru a uh, reuni părțile interesate în câteva ore, de ce nu? De exemplu, în anul 2008, când a existat acest incident grav, am reușit într-o jumătate de zi să transmitem mesaje de înaltă importanță de la cel mai înalt nivel din țările noastre către președinții și șefii de guverne din aceste țări. Deci dacă Uniunea Europeană poate să reacționeze la fel de rapid, atunci de ce nu? Deci e nevoie de eficiență. Iar declarația de la Deauville despre care ați vorbit și ați recunoscut că a avut meritul de a adresa mesaje foarte uh, bine țintite pentru uh, destinate ambelor țări, atunci vă rog să nu uitați că nouă ne-a trebuit o oră, nouă celor trei uh, uh, uh, președinți să realizăm, să redactăm această declarație și nimeni, nici Uniunea Europeană, nici Casa Albă nu a schimbat nici măcar o virgulă din această declarație. Deci, imaginați-vă dacă putem să fim atât de eficace și avem nevoie numai de o oră pentru a redacta un asemenea document, uh, uh, cred că modelul nostru funcționează bine. Mulțumesc, domnule Uh, ambasador Fasie. Acum are cuvântul domnul ambasador Kasprix. Vă mulțumesc. Însă nu a existat niciun fel de întrebare care să se refere la mandatul meu neapărat. Da, perfect. Vă dădeam doar posibilitatea de a face un, uh, comuni- o, un comentariu. Atunci, domnul Peter Semnerin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există o serie de uh, întrebări care pot fi bine categorisite. Au existat întrebări din partea domnului Landsbergis, Galer, etc., care se refereau la rolul Rusiei. Dată fiind experiența mea cu uh, statele din uh, Caucazul de Sud și cu rolul Rusiei în regiune, trebuie să spunem că Rusia are interesul de a-și reîntări influența în Caucazul de Sud. De două decenii încoace, importanța Rusiei a scăzut, însă bineînțeles că se dorește o schimbare a, so- a situației. În ceea ce privește Nagorno-Karabakh, există mai multe obiective urmărite de Rusia, bineînțeles. Uh, activitatea Rusiei uh, a reînceput imediat după războiul din Georgia. În momentul respectiv, după dezastrul uh, reprezentat de, de intervenția în Georgia, bineînțeles că Federația Rusă a încercat să își uh, îmbunătățească reputația în zonă. Prin urmare, uh, Rusia s-a implicat imediat din nou în uh, procesul de pace. De asemenea, interesele economice, politice, etc. ale Rusiei în zonă sunt indisputabile. Cred că în momentul de față Rusia însă își dorește ca situația din Caucazul de Sud să nu iasă de sub control. Interesele ruse care sunt uh, ar putea fi afectate de înrăutăți uh, înrăutățirea situației din Armenia și Azerbaijan. La fel de afectată ar fi și, bineînțeles, Uniunea Europeană în cazul în care situația ar escalada. Să ne gândim la posibilitatea apariției unui război în zonă. Ei, toate problemele pe care le-am menționat cu siguranță ar reprezenta factori importanți uh, în uh, cristalizarea conflictului. E clar că un astfel de conflict ar uh, reprezenta o, un motiv de îngrijorare pentru multe dintre statele din zonă, inclusiv uh, Georgia. Domnul Svensson vorbea despre și întreba despre rolul uh, Turciei. Uh, Domnul Lajcek se referise și el la această temă. Bineînțeles că este important ca Turcia să fie implicată în orice fel de perspectivă regională pe care o vom cristaliza pentru Caucazul de Sud. Această implicată, implicare ar putea deveni un fel de catalizator pentru rezolvarea conflictului. Până în momentul de față, rolul Turciei nu a fost neapărat unul important. Asta dintr-o serie de motive. Uh, nu vreau să vă amintesc sau nu trebuie să vă amintesc că conflictul din Nagorno-Karabakh este tocmai motivul pentru care acea reconciliere dintre Armenia și Turcia, pe, la care speram acum vreo câțiva ani, a fost uh, lăsată cumva la o parte. Uh, prin urmare, vă dați seama că potențialul un, uh, Turciei este unul mare și implicarea ei uh, ar fi importantă, în primul și în primul rând, pentru partea turcă. Am uh, discutat permanent despre normalizarea relațiilor între Armenia și Turcia, am militat pentru această normalizare a uh, Uh, relației și între cele două state și uh, am vorbit permanent despre efectele pozitive pe care ea le-ar avea asupra soluționării conflictului din Nagorno-Karabakh. În ceea ce privește dreptul internațional, domnul Casulides, domnul Weigel, domnul Proverbra, doamna Chilninsă, etc., puneau întrebări uh, pe această temă. Uh, răspunsul meu este, obiș- este unul cu care v-ați obișnuit deja. Fiecare conflict este unic. Bineînțeles că dreptul internațional trebuie să fie respectat. Însă, dacă ne gândim la acordul care urmează de obicei un, unui conflict, ne dăm seama că aceste acorduri sunt uh, mai degrabă de natură politică între părțile implicate și în acest caz vom avea de-a face de asemenea cu un acord politic, nu unul juridic. Și doamna Iatemachin, ați vorbit despre, ați pus o întrebare despre posibilitatea de a reprezenta Uniunea Europeană în zonă. Eu uh, sunt încântat de anunțul făcut de Miroslav Lajcek cu privire la trimiterea în curând, și anume de la 1 septembrie, în zona unui reprezentant al Uniunii Europene. Consider că uh, această poziție ar oferi, această funcție ar uh, oferi, bineînțeles, mai multă vizibilitate Uniunii Europene, ar uh, crea posibilitatea exercitării de către Uniunea Europeană a unor presiuni asupra actorilor. De asemenea, această funcție ar uh, genera o comunicare mai bună cu liderii din regiune, etc., etc. Și sunt absolut convins că această funcție, indiferent de persoana care o va ocupa, va reuși să aducă o serie de beneficii uh, rolului Uniunii Europene în acest conflict. conflict. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere are cuvântul domnul Laiceac. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, avantajul meu este că s-a răspuns deja la majoritatea întrebărilor, așa că o să mă concentrez pe cele care se leagă direct de rolul Uniunii Europene. Sigur că sunt și câteva alte puncte. Mai întâi, vis-a-vis de rolul Uniunii Europene ca parte a grupului de la Minsk sau nu. Este un fapt și o realitate că există formate diferite de negociere. Avem 5 plus 2 pentru uh, Transnistria, grupul de la Minsk pentru Nagorno-Karabakh și așa mai departe. Trebuie să respectăm formatele care s-au creat și să le sprijinim din interior sau din exterior. Dar să discutăm cu privire la format în loc de a discuta cu privire la problemă nu ajută la rezolvarea problemei. De aceea acesta este lucrul important pe care trebuie să-l înțelegem. Și am uh, elaborat uh, moduri speciale de abordare a acestor probleme, dar toate se bazează pe principiile dreptului internațional. În plus, aș adăuga că întotdeauna când Uniunea Europeană se implică într-o problemă, promovează, desigur, și valorile și principiile europene pe care vrem să le vedem ca parte din uh, soluție, statul de drept, respectarea drepturilor omului și democrație. Și aceasta este contribuția noastră specială la toate disputele la care participăm. Legătura dintre Nagorno-Karabakh și Georgia este acolo, desigur, ele fac parte din aceeași regiune și lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să realizăm progrese atât în discuțiile de la Geneva, cât și în cadrul grupului de la Minsk pentru Nagorno-Karabakh și, în al doilea rând, să fim consecvenți în poziția noastră și în apărarea principiilor. Iar acum, în ceea ce privește strategia Uniunii Europene, într-adevăr, Uniunea Europeană are atât strategia cât și instrumentele pentru apărarea și promovarea intereselor noastre. Am vorbit despre elementele acestei strategii. Sigur, nivelul concret de implicare depinde de progresul din teren. Sperăm așadar să ajungem la o soluționare politică spre sfârșitul acestei luni pentru a deschide căi cu totul noi către uh, procesele democratice unde Uniunea Europeană poate să se implice. Dacă uh, lucrurile stagnează, sigur că uh, domeniul nostru de acțiune este limitat. În ceea ce privește instrumentele, am spus deja că de la 1 septembrie va exista un nou reprezentant special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, ceea ce ne va oferi atât vizibilitate cât și informație, fiind instrumentul nostru în promovarea perspectivei și rolului Uniunii Europene Europene. Au existat câteva comentarii privind rolul acordurilor de asociere dezvoltate cu Armenia și cu Azerbaijan. Și aveți dreptate, este un instrument important și îl cunoaștem foarte, cunoaștem foarte bine acest lucru. Săptămâna trecută am fost la Erevan, Baku și Tbilisi pentru a informa oficialii despre noua filozofie a parteneriatului de a programului de parteneriat estic, care se bazează pe doi piloni. Mai întâi respectarea valorilor europene și apoi progresul concret în, uh, cu privire la chestiuni tehnice, iar unul nu poate promova fără celălalt. Am încercat să încurajez pe partenerii noștri să definească nivelul propriilor ambiții, pentru că, cu cât sunt mai angajați în reforme, cu atât mai mult vor fi invitați să se integreze în programele Uniunii Europene și vor putea să primească mai multe fonduri de la Uniunea Europeană. Totodată, suntem pe cale să pregătim summitul parteneriatului estic, care va avea loc în septembrie la Varșovia și vrem ca fiecare dintre parteneri să înțeleagă uh, care sunt avantajele participării active la program. Nu sunt de acord că Armenia sau Azerbaijan nu îndeplinesc uh, criteriile pentru acordurile de asociere. Mai întâi, procesul este unul în curs de desfășurare și, în al doilea rând, evaluăm progresele din fiecare an, iar acum două săptămâni am uh, elaborat un raport uh, interimar pentru anul trecut care oferă o imagine foarte clară atât a succeselor cât și a problemelor identificate în fiecare dintre cele șase țări care sunt partenerii noștri estici și acest document este o bază bună pentru progresul viitor viitor și a fost primit cu bine în toate cele trei capitale pe care le-am vizitat anul trecut. Prin urmare, nu există o posibilitate clară de a lega acordurile de asociere cu problema Nagorno-Karabakh, dar, sigur, mai întâi vorbim mult mai clar decât înainte despre ambițiile Uniunii Europene de a aborda problema conflictelor în desfășurare, ceea ce nu a fost cazul în trecut, și apoi pentru că vorbeam despre principiile noastre, vrem ca uh, aceste principii să fie respectate și în felul în care Baku și Erevan uh, tratează problema Nagorno-Karabahului. Deci, de aceea ele au un impact pe soluționarea acestui proces. Mulțumesc! Uh, Mulțumim! Și încă o dată vreau să adresez mulțumiri tuturor invitațiilor noștri care ne-au dat uh, informații recente și detaliate despre stadiul în care se află negocierile din Nagorno-Karabakh. Suspendăm pentru 5 minute uh, ședința ca să putem să trecem la ordinea de zi. Într-adevăr, avem câteva minute de întârziere, îmi cer scuze față de domnul raportor Watson, dar n-am putut uh, să procedăm altfel.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 Ministro, eh, dear colleague, please eh, sit down. We have to start the second point of our agenda. Dragi colegi, vă rog frumos să faceți liniște în sală și să luați loc, pentru că trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi din această după-amiază. No, da, it's a... We have to start the second point. Si sente? Sì, ma batti la taglia Colleague, please sit down. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Trebuie să ne începem lucrările. Mai întâi, trebuie să vă comunic dacă nu sunt obiecții și nu am auzit vreun comentariu, deci, dacă nu sunt obiecții, se consideră că aprobarea, că procesul verbal din 9 mai 2011 este considerat ca fiind adoptat. Acum, pe ordinea de zi avem uh, discutarea recomandării adresată Consiliului și Comisiei cu privire la negocierile acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova. Și suntem onorați de prezența domnului Miroslav Laiceac, care a putut să rămână cu noi, dumnealui fiind șeful departamentului Serviciului European de Acțiune Externă pentru relațiile cu țările din Balcanii de Vest, partenerul Estic și Rusia, și care va putea să ne dea ultimele informații despre negocierile acestui acord. Așa cum știți, comisia noastră urmărește aproape aceste negocieri care au fost lansate pe data de 10 ianuarie 2010 și ne-am dorit să putem să facem instituțiilor care se ocupă de aceste negocieri recomandări despre liniile directoare din punctul nostru de vedere pentru o bună dezvoltare a relațiilor noastre cu uh, Republica Moldova. De asemenea, recomandări despre alte elemente care ar trebui incluse în acest acord. Aș vrea să mai reamintesc colegilor că ori azi, ori mâine are loc uh, întâlnirea Comisiei Interparlamentare pentru Relațiile dintre Uniunea Europeană și Moldova și membrii Comisiei Parlamentare de Cooperare au acceptat uh, să își suspende lucrările uh, și le mulțumesc pentru amabilitate și au uh, venit pentru a asista la această dezbatere. Dau imediat cuvântul domnului Graham Watson, care de curând a fost înnobilat de majestatea sa, regina Angliei, cu titlul de comandor al Imperiului Britanic și eu am fost înnobilat astfel, dar dumnealui poate să fie numit Sir Graham Watson, eu nu, pentru că nu sunt de naționalitate britanică. Îl felicit pe această cale și mă bucur pentru că a primit această distinție. Președintele, ringrazio. Uh, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu salut prezența colegilor uh, din Moldova, care sunt conduși de Corina Fusu. Uh, colegii din Parlamentul Moldovean au venit uh, la Parlamentul European pentru a asista la o ședință prezidată de doamna Monica Macovei. Mai întâi de toate vreau să salut alegerile locale care, din Moldova, alegerile recente care au respectat toate standardele internaționale. Știm că mai există anumite probleme de mici dimensiuni care trebuie să fie rezolvate la nivel de proces electoral, însă nu putem să nu remarcăm atitudinea de, uh, de corectă pe ansamblu care a întrunit care a caracterizat aceste alegeri și care va caracteriza cu siguranță cea de-a doua rundă de alegeri din data de 19. Și acum dați-mi voie să vă prezint acest uh, proiect de aviz. Mulți dintre colegii mei cu siguranță cunosc mai bine Moldova decât o cunosc eu. Raportul este o recomandare făcută Consiliului, Comisiei și SAE. O recomandare cu privire la negocierile referitoare la acordul de asociere UE-Moldova. Speram să vă pot prezenta un raport scurt, din păcate nu e chiar atât de scurt pe cât uh, speram inițial. Cu cât, ne, cu cât aprofundăm o problemă mai mult, cu atât uh, detaliile ce ni se par importante devin mai numeroase. Sper din tot sufletul că am reușit să includ în acest text toate elementele importante din punctul meu de vedere și din punctul dumneavoastră de vedere. Și acum câte ceva despre raportul meu. Acest raport situează negocierile în cadrul perspectivelor uh, europene oferite Moldovei pe termen lung. Cerem tuturor părților să respecte verdictul cetățenilor, electorilor, oricât de greu de acceptat ar fi decizia lor. Cred că Tocqueville spunea la un moment dat că până și alegătorii pot da greș uneori, însă într-o democrație nimeni nu își poate permite să le atragă atenția. Raportul cere Uniunii Europene să acorde asistența necesară Republicii Moldove, atât în ceea ce privește atingerea acestui acord aprofundat de liber schimb, cât și în ceea ce privește liberalizarea vizelor, uh, Uh, cere Uniunii Europene să ofere susținerea necesară Moldovei pentru uh, îmbunătățirea condițiilor economice. Și, uh, bineînțeles, menționăm standardele pe care ne așteptăm ca Moldova să le respecte pe viitor. Vorbim de asemenea despre importanța implicării unor organizații non-guvernamentale în construirea unei sau în construcția unei societăți pe deplin democratice. Raportul solicită, bineînțeles, o implicare deplină a Parlamentului European în procesul de negocieri cu Republica Moldova. Salutăm posibilitatea care ne e pusă la dispoziție în zilele acestea și sperăm că același lucru se va întâmpla și pe viitor, așadar salutăm posibilitatea de a discuta cu reprezentanția Parlamentului moldovenesc. Am primit un aviz din partea Comisiei pentru Comerț Internațional, un aviz a căror concluzii sunt în asentimentul meu. Recomand co colegilor să adopte aceste propuneri și uh, le vom, vom proceda la includerea lor în raportul nostru. Însă, bineînțeles, sunt deschis tuturor propunerilor colegilor uh, din Comisia AFCO cu privire la acest proiect de aviz pe care îl discutăm astăzi. Watson. Mulțumim, Sir Graham Watson, și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Macovei, care este copreședinta delega delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Uh, <clears throat> thank you, Chair. Uh, and thank you, uh, uh Graham. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Graham, îți mulțumim pentru acest raport foarte bun, foarte detaliat. La rândul meu uh, îi salut pe cei șase reprezentanți ai Parlamentului Moldovenesc, ce se află în sală în momentul de față. Am decis să ne alăturăm discuțiilor din cadrul Comisiei AFET Așadar, am decis să fim prezenți la această ședință la care se discută despre perspectivele europene oferite Republicii Moldova. Am încercat să și vom încerca să aducem și noi aportul nostru uh, la cristalizarea acestui raport AFET. Bineînțeles că sprijinim uh, autoritățile moldovenești în ceea ce privește atingerea tuturor standardelor necesare pentru liberalizarea vizelor. În acest context, esențială este punerea în aplicare a legislației. Acesta este punctul dificil, de altfel, și tocmai de aceea uh, am cerut partenerilor din Republica Moldova să, să uh, analizeze bine nivelul la care au ajuns în momentul de față și să încerce să îmbunătățească situația. Da, ne dorim o punere în aplicare a legislației și, bineînțeles, că Uniunea Europeană va oferi uh, sprijinul financiar necesar pentru punerea în aplicare a acestor uh, acte legislative. Uh, cred că după ce această etapă se va fi încheiat, cetățenii moldoveni vor reuși să simtă diferența. Uh, de asemenea, cred că trebuie să avem o atitudine sau să privim Republica Moldova din punctul de vedere al tuturor uh, succeselor pe care le-a reputat până în momentul de față. Până acum, Republica Moldova este o poveste încununată de succes, este un partener uh, exemplar în cadrul parteneriatului pentru Est al Uniunii Europene și trebuie să fie tratată ca atare. Bineînțeles că acest statut aduce cu sine o serie de responsabilități noi autorităților moldovenești și uh, acum uh, așteptăm ca autoritățile din Republica Moldova să se angajeze într-adevăr pe, uh, pe calea europeană. Știm că se, există o, o serie de obstacole cu care se confruntă Republica Moldova. Noi vom oferi sprijinul nostru pentru înlăturarea acestor obstacole, bineînțeles. Uh, Uh, nu putem să uităm uh, discuțiile cu privire la Transnistria. În curând vom avea o nouă rundă de negocieri și această nouă rundă de negocieri va fi un pas înainte în ceea ce privește soluționarea conflictului. Vreau să salut faptul că uh, vom avea în curând discuții formale cu privire la acest conflict. Din păcate, până acum am avut mai degrabă discuții informale pe această temă. În acest context al rezolvării conflictului transnistrian, cred că e important să ne gândim la pos posibilitatea implicării unei forțe polițienești civile internaționale în Transnistria. De asemenea, trebuie să evaluăm situația de acolo. Avem sau nu de a face cu un conflict înghețat în Trans Transnistria? Uh, vorbim uh, permanent despre conflicte înghețate, dar din anii 90 și ceva încoace nu au existat înfruntări neapărat în uh, Transnistria. Deci, prin urmare, cred că trebuie să evaluăm bine situația de acolo. Vă mulțumesc! Onorevole Macovei. Mulțumim, doamnă Macovei. Sunt de acord cu domnul Laicec și ca să recuperăm puțin din întârziere, atunci dumnealui va vorbi după ce raportorii din umbră vor fi luat cuvântul, la fel ca și ceilalți colegi. Și atunci el va vorbi în același timp și despre stadiul negocierilor și uh, uh va da răspunsuri la întrebările care au fost eventual adresate. Acum dau cuvântul domnului Preda, care îl reprezintă pe domnul Ungureanu, care este raportor din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Aș vrea, eh, înainte de toate, să-i salut și eu pe colegii noștri din eh, Republica Moldova, aflați astăzi în eh, reuniunea FED. Și așa cum ați spus, voi spune ceea ce ar fi vrut să spună domnul Ungureanu, raportorul din umbră al grupului nostru. Colegul meu este într-o altă comisie unde prezintă propriul său raport și această coincidență ne-a obligat să recurgem la soluția pe care ați descris-o în primul rând domnul ungureanu dorea să îl felicite pe raportor pentru uh, textul recomandării. Uh, colegul meu spune că în acest text se regăsesc uh, practic elementele eseniale care au fost discutate în cadrul consultărilor prealabile dintre raportor i raportorii din umbră. Traian Ungureanu consideră că e important să susinem Republica Moldova pe drumul său european prin măsuri concrete și din partea Uniunii Europene, iar textul recomandării reflectă această necesitate. Colegul meu are trei observații minore în numele uh, uh, grupului pe care îl reprezintă. Prima se referă la punctul unu c uh, referința cu privire la relațiile cu vecinii ar trebui reformulată. Uh, Traian Ungureanu va depune în acest sens un amendament. Cât privește de asemenea punctul 1J, ar trebui precizat că e vorba de Transnistria ca parte integrantă a Republicii Moldova. Cea de-a treia observație se referă la aspecte energetice și aici e vorba de punctul 1Q, Uh, unde ar trebui să fie extinsă uh, referința din uh, paragraf la problematica mai largă a securității energetice racordării la normele europene în domeniul energiei și aderării la proiecte europene regionale. domnul ungureanu promite că va depune amendamente și pe această temă profitând de situația în care mă aflu voi, îmi voi îngădui să spun și eu câteva cuvinte și să îl felicit la rândul meu pe raportor domnul watson. aș vrea de asemenea să apreciez și eu calitatea procesului electoral desfășurat uh, în urmă cu zece zile e vorba de alegerile locale și să îmi exprim speranța că totul se va termina cu bine există un al doilea tur care e organizat în mai multe uh, locuri în fine, aș vrea să subliniez uh, importanța dialogului asupra chestiunii transnistrene. Au existat în ultimele luni mai multe semne încurajatoare referitoare la posibilitatea ca acest vechi conflict, acest nefericit conflict aflat în imediata vecinătate a Uniunii să fie uh, deblocat. Sunt anunțate de altfel uh, pentru perioada imediat următoare discuții pe care le sperăm Uh, încununate de uh, succes. Cred că pe acest drum european al uh, Moldovei, pe care colegii noștri l-au ales, e important ca acest conflict transnistrean să fie depășit. În fine, mi a îngădui să spun ceva pe care l-a sugerat și colega mea, Monica Macovei. E vorba chiar de primul, primul paragraf, primul, mai precis primul recital, acolo unde se spune că moldova are potenialul să devină uh, povestea de succes a politicii de vecinătate. colega mea sugera că moldova este în acest moment povestea de succes i cred că um, am putea să uh, imaginăm uh, această reformulare pentru că nu cred că trebuie să ateptăm ani i ani era să zic ca în cazul turciei pentru a trage nite concluzii. vă mulumesc foarte mult. Preda, Mulțumim, domnule Preda. Acum are cuvântul domnul Pașcu, care este cel de-al doilea vicepreședinte al uh, Comisiei și în același timp raportor din umbră pentru acest raport. domnule președinte, uh, și vreau să-i mulțumesc uh, domnului Graham Watson, Sir Graham, pentru uh, faptul că a redactat un, uh, un proiect de raport care respectă discuțiile pe care le-am avut uh, anterior, așa cum a arătat și colegul meu, domnul Preda. Și, după părerea mea, este o contribuție importantă într-un moment important, pentru că cu atâtea probleme în jurul Europei, este dificil de menținut atenția pentru o candidatură cum este cea a Moldovei. Și ceea ce facem noi aici este să uh, menținem interesul uh, Uniunii Europene, al uh, factorilor de conducere din Uniune pentru candidatura acestei ultime bucăți de latinitate rămasă în afara instituțiilor europene. Um, eu cred că așa cum este redactat în momentul de față, raportul uh, reușește să atingă principalele probleme uh, care confruntă, uh, confruntă candidatura Moldovei și cred că este suficient de explicit în a atrage atenția, să spunem așa, prietenilor noștri moldoveni că acesta este un moment extrem de important și că nu e cazul să ne permitem să îl pierdem. Este un moment uh, important uh, care trebuie valorificat. Noi facem eforturile aici pentru ca Uniunea Europeană să își păstreze disponibilitatea și atenția și sprijinul pentru candidatura Moldovei, dar în același timp și acasă trebuie să uh, existe un răspuns la această situație, pentru că uh, așa cum se spune, uh, it takes two for a tango. Deci, uh, domnule președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați acordat-o de a uh, îmi exprima sprijinul în continuare pentru raportor și disponibilitatea din partea mea, dar și a grupului pe care îl reprezint, uh, de a contribui în continuare la desăvârșirea unui raport bun privind candidatura meritoasă a acestei țări pe care o vrem alături de noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, președinte. Mulțumim, domnule președinte Pașcu. Acum are cuvântul domnul Schulz, raportor din umbră din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i salut pe colegii din Republica Moldova. De asemenea, dați-mi voie să vă spun că raportul domnului Graham Watson este unul foarte echilibrat. Bine, va fi uh, ușor amendat, însă doar ușor amendat și uh, de către noi. Uh, și țin să accentuez ideea de ușor. Republica Moldova este în mod evident orientată înspre Uniunea Europeană, cea mai angajată pe această drum, cale europeană dintre cele șase state care fac parte din parteneriatul uh, pentru Est. Obiectivele Republicii Moldova sunt cât se poate declare, lucru salutar. În raport ar trebui să se facă o referire clară la strategia pentru Marea Neagră. De asemenea, există aici o, o legătură importantă ce trebuie să fie sublinată. De asemenea, trebuie, în ceea ce privește conflictul transnistrean, să solicităm ca Rusia să-și asume un rol mai activ, mai constructiv, pentru că până în momentul de față declarațiile președintelui Medvedev nu au fost urmate de acțiuni clare. Prin uh, liberalizarea vizelor trebuie să ne asigurăm de asemenea că oferirea, că în România va fi oprit uh, procesul de acordare de pașapoarte cetățenilor moldoveni. Deci ar trebui să se rezolve ambele probleme. Uh, pentru că doar astfel uh, vom uh, reuși să oferim uh, susținerea economică de care Republica Moldova are într-adevăr nevoie și pe care trebuie să o acordăm. Mulțumim, domnule Schulz. Acum domnul Age Georgiu, care este raportor de umbră pentru GUE, dar nu este în sală, și acum domnul Belder, raportor de umbră din partea grupului EFT. Voorzitter, ik hoop dat u me toestaat dat ik ook een vraag stel namens de groep EC. Mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să adresez o întrebare. Mai întâi, vreau să-i mulțumesc domnului Watson pentru raportul său. Vă felicit și pentru alegerea titlului. Sugestia este că e vorba de un stat mic și uh, țările de jos sunt un stat mic. Și atunci prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez este dacă de curând ați luat notă de așa numit eh, German non-paper. Aș dori totodată să întreb pe domnul Laicic dacă au cunoștință despre acest document german. Există îngrijorări în acest sens pentru că în acest document se fac insinuări cu privire la Rusia și rolul său în situația din Moldova și s-ar putea să împiedice eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană? Aceasta este întrebarea mea pentru domnul Watson. Totodată, vreau să întreb și pe domnul Lajcak care este poziția sa cu privire la acest document uh, german? Este poziția Germaniei, nu a Uniunii Europene. Și ar fi o contribuție foarte interesantă pentru că vorbește despre anumite aspecte, cum ar fi retragerea trupelor rusești din uh, Transnistria. Evident, acest document poate fi influent și poate consolida poziția Rusiei în Transnistria. În ciuda deciziei uh, de, de deciziei moldovene de demilitarizare a Transnistriei. O altă întrebare se referă la negocierile actuale privind renunțarea la viză. Sugestia este ca în schimbul liberalizării regimului vizelor, Moldova să-și adapteze legislația dar propunerile referitoare la legislația antidiscriminare nu merg suficient de departe. În ceea ce privește regulile de, uh, privind libertatea de credință, avem o uh, înțelegere proprie, dar se pare că moldovenii înțeleg altfel problema. Și poate totodată aș vrea să rog Comisia să uh, răspundă faptului că Moldova progresează uh, foarte bine în anumite zone. Mulțumesc, spune președintele, domnul Belder, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Noi discutam problema situației uh, Moldovei și am uh, fost de acord că în Uniunea Europeană ne aflăm acum într-o situație foarte dificilă datorită crizei financiare, a negocierilor bugetare și așa mai departe. Totuși, în ceea ce privește vecinii noștri și Moldova, există o mică oportunitate, pentru că instituțiile tratează problema foarte serios. Mai întâi, Comisia Europeană și-a schimbat atitudinea în noul document și este foarte serioasă în acordarea unui uh, sprijin mai mare celor care fac progrese. Vorbeam de mult de condiționalitate și cred că de data aceasta suntem serioși. Și acesta este principalul mesaj pe care l-am discutat și cu președinția maghiară și poloneză, care dau o mare atenție acestei probleme uh, domnul Watson a pregătit un uh, proiect de raport foarte bun și singurul lucru pe care vreau să vi-l spun este că am tot vorbit despre posibilitatea ca statele uh, vecine să se alăture agențiilor și programelor europene. Există un document din 2006 în acest sens, dar cred că ar trebui să fim mai expliciți și să felicităm pentru progresele făcute, pentru că în sfârșit se fac progrese. Și uh, tot spunem acest lucru de ceva ani, dar nu se întâmpla nimic, iar acum, în sfârșit, sunt semne clare că există strategii clare în acest sens. Deci ar trebui să fim mai expliciți și să-i felicităm clar pe reprezentanții Comisiei pentru că au înaintat în acest sens și să le spunem că trebuie să păstreze ritmul. Am o întrebare și, domnul, și pentru domnul Laiciac. După cum știți, președinția poloneză tratează foarte serios problema uh, Moldovei. Puțin știu uh, acest lucru. Și în timp ce vorbeam despre programul președinției, vorbeam și despre rezultate, pentru că vrem să avem rezultate concrete în timpul președinției noastre și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, date fiind cunoștințele dumneavoastră despre regiune, ce credeți că ar fi esențial dacă ar fi să enumerați două, trei lucruri care ar trebui să se întâmple în următoarele șase luni pe care să spunem, despre care să spunem că într-adevăr uh, sunt progrese în uh, cadrul uh, acestui proces și care credeți că sunteți reperele pe baza cărora ați evalua progresele făcute de, sub această președinție. Mulțumesc! Domnule onorevole Traskovski. Mulțumesc, domnule Traskovski. Acum are cuvântul doamna Corina Fusu, care este copreședintă a Delegației de Relații Parlamentare dintre Uniunea Europeană și Moldova și este de asemenea președinta Comisiei de Relații cu UE din Parlamentul Moldovei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte din partea delegației parlamentului republicii moldova salutăm proiectul de raport al comisiei pentru afaceri externe raportor graham watson și menționăm următoarele uh, credem că abordarea de tip more for more care se observă din punctele rezoluției este una corectă și eficientă în cazul republicii moldova. dialogul dintre toate partidele parlamentare a fost și este o preocupare de bază a noastră în condițiile actualului impact constituional care este menționat și în raportul uh, domnului hodgson. din punctul nostru de vedere alegerile parlamentare anticipate reprezintă cea mai puțin viabilă alternativă în condițiile în care au avut loc trei alegeri parlamentare timp de doi ani. în acest sens se încearcă în mod sistematic instituirea unui dialog continuu cu opoziția dar uh, cu părere de rău fără succese notabile. la moment uh, suntem în ateptarea avizului curții constituționale a republicii moldova ca răspuns a sesizării din partea alianței pentru integrare europeană în vederea uh, soluționării acestui conflict constituțional care duce și uh, la un uh, impact nu chiar pozitiv din punct de vedere politic. bineînțeles că avizul curții constituționale va ține cont de recomandările care iată în timpul mm, apropiat așteptăm să vină din mm, partea comisiei de la veneția. de asemenea vreau să menționez că noi punem pre pe implicarea uniunii europene în cadrul formatului de negocieri cincizeci doi privind reglementarea conflictului transnistrean și am dori o implicare mai puternică uh, din partea uniunii europene în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize precum și adoptarea directivelor de negociere privind comerțul iar zona de liber schimb aprofundat i cuprinzător să fie inclusă în acordul de asociere sunt obiective principale ale statului nostru republica moldova în vederea stimulării mobilităii migraiei controlate i legale precum i a integrării economice în uniunea europeană în ceea ce privește reforma judiciară programul de activitate al guvernului pentru perioada două mii unsprezece două mii paisprezece cuprinde o serie de obiective care în cumul au drept scop instituirea unui sistem judecătoresc eficient profesionist și independent conform practicilor europene republica moldova îi asumă programul legislativ în vederea implementării planului de aciuni republica moldova uniunea europeană în domeniul liberalizării regimului de vize. prin urmare parlamentul republicii moldova va adopta respectiva hotărâre în edinele plenare imediat următoare fiind convinși de necesitatea adoptării proiectului legii privind prevenirea și combaterea discriminării totuși ca urmare a conjuncturii create acesta a fost retras, retras din parlament pentru perfecționarea lui. conștientizând reacțiile adverse iscate în societate se urmărește consolidarea și promovarea toleranței în societate intenționând să se organizeze dezbateri publice în cadrul unui seminar antidiscriminare cu susținerea taiex care va fi desfășurat în timpul apropiat liberalizarea traficului aerian este o altă prioritate a noastră i a ministerului transporturilor în vederea stimulării mobilității cetățenilor notri atât înspre cât i din uniunea europeană sectorul civic din republica moldova este unul într o continuă dezvoltare și necesită asistență atât financiară cât și de expertiză. de asemenea uh, suntem conștienți de faptul cât de important este dialogul cu cetățenii uh, noștri acesta este un obiectiv major al parlamentului și vedem în activitățile de informare a populației cu privire la acordul de asociere soluia de bază pentru obinerea sprijinului cetăenilor i pentru consolidarea acestora în jurul obiectivului de integrare europeană. din partea delegaiei grupului de deputai din parlamentul republicii moldova vreau să vă asigur că astăzi mai mult ca niciodată republica moldova uh, la guvernare aflându se pentru mm, al doilea an alianța pentru integrare europeană deci mă repet mai mult ca niciodată suntem uh, angajați să facem reforme aa încât uh, uh, republica moldova cetățenii noștri să poată deveni membri ai uniunii europene pentru că suntem un stat european vrem să trăim după norme și standarde și valori europene și sperăm că acest drum să nu fie lung uh, și eforturile să fie conjugate atât din partea Republicii Moldova cât și din partea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Grazie, Mulțumim, doamnă Fusu. Acum dau cuvântul domnului Laiceac care va putea să ne spună în ce stadiu se află negocierile și eventual să răspundă la întrebările care au fost adresate de către colegi. Thank you very much, Mr. Chairman, and once... Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, bună ziua, doamnelor și domnilor. E o plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră, nu doar în uh, funcție, în uh, calitatea mea de direct adjunct director adjunct al SAE, ci și în calitatea mea de șef negociator în cadrul uh, discuțiilor dintre Uniunea Europeană și Moldova. Și dați-mi voi acum să prezint comentariile mele vis-a-vis -vis de raportul domnului Watson și bineînțeles că voi fi deschis întrebărilor dumneavoastră la final. Înainte de a mă referi la acest uh, proiect de aviz, dați-mi voie să salut interesul și angajamentul Parlamentului European în ceea ce privește procesul de negociere. De la bun început, în raportul dumneavoastră, vă referiți la potențialul uh, Republicii Moldova de a deveni povestea de succes a politicii europene pentru vecinătate. Și aveți dreptate. Negocierile au avansat într-o manieră accelerată de, din 2010 încoace. Am avut șase runde de negociere care au avut loc uh, alternativ la Chișinău și Bruxelles și calitatea uh, uh, echipei de negociere din partea Uni- uh, Republicii Moldova este extraordinară. Ne vom întâlni în curând din nou aici la uh, Bruxelles și împreună cu omologul meu, doamna Natalia German, am reușit să discutăm despre succesul uh, raportat până acum în ceea ce privește negocierile cu Republica Moldova. Acest raport a fost uh, uh, transmis și colegilor de la Parlamentul European înaintea zilei de astăzi. Înainte de a mă referi la câteva puncte ale raportului, ale proiectului de la aviz, dați-mi voie să spun că uh, Mandatul nostru de negociere acoperă o serie de domenii foarte interesante pentru ambele părți. Uh, printre acestea se numără cooperarea în domeniul antidiscriminării, um, lupta împotriva corupției, cooperarea energetică, sprijinirea societății civile, etc. etc. Dați-mi voi acum să mă refer la uh, recomandările pe care le am în ceea ce privește acest raport. Să ne referim mai întâi de toate la ceea ce privește perspectiva europeană a, Uniunii, a Republicii Moldova. Suntem încântați de faptul că Republica Moldova este angajată, foarte angajată pe calea uh, aderării la Uniunea Europeană toate, tot limbajul pe care îl avem sau pe care l am uh, constatat în cadrul negocierilor din partea Republicii Moldova ne încântă. De asemenea, și uh, limbajul folosit de Uniunea Europeană este unul pozitiv. În ceea ce privește politica de vecinătate, noi am spus de la bun început clar care sunt valorile pe, la care, de care ținem cu dinții. Este vorba despre acele uh, valori prezentate în raport în articolul 2 din tratat, articol care practic condensează toate informațiile incluse în uh, articolele 37 și 38. În cazul în care aceste standarde vor fi uh, Uh, respectate. În mod evident, oferta Uniunii Europene vis-a-vis de Moldova va fi cât se poate de generoasă. Până în momentul de față am decis ca principiul more for more să fie aplicat în, cadrul, în uh, cazul partenerilor exemplari. Și, într-adevăr, se prea poate ca Republica Moldova să aibă parte de un asemenea de tratament, un asemenea tratament care va fi uh, înrădăcinat în limbajul folosit în toate documentele pe care le vom încheia. Într-adevăr, Republica Moldova are, într-adevăr, potențialul de a deveni unul dintre beneficiarii esențiale ale acestei noi abordări a Uniunii Europene. De ce? Pentru că Republica Moldova s-a angajat uh, pe calea integrării europene și a asumat responsabilitatea de a respecta uh, standardele uh, europene și acum Uniunea Europeană nu poate decât să salute și să ia pașii uh, Uh, necesari pentru a lăuda într-adevăr atitudinea Republicii Moldova. La ultima rundă de negocieri de la Chișinău am discutat despre politica externă și de securitate și am inclus acolo în documentul nostru un uh, articol cu privire la stabilitatea regională. În calitate uh, de um, persoane implicate în negocierile 5-2, bineînțeles că pot să vă spun clar că în momentul de față luptăm pentru a reîncepe negocierile care vor duce la o soluționare politică a conflictului din Transnistria. Asta după cinci ani de întrerupere a discuțiilor. Sperăm că lucrurile se vor în, uh, schimba cât mai curând cu, pus, uh, cu putință. De fapt, uh, următoarea întâlnire va avea loc la Moscova săptămâna viitoare și uh, așteptăm cu nerăbdoare să participăm la această nouă întâlnire după a grupului 5 plus 2. În ceea ce privește liberalizarea regimului de vize, despre care se vorbește în raport, vreau să vă spun că și textul nostru uh, se referă la sau conține o serie de principii care vizează regimul de vize. Împreună cu negociatorii moldoveni am decis să uh, continuăm a negocia uh, această idee a liberalizării regimului de vize. Mai întâi de toate vom discuta despre regimul de vize care ar trebui să fie, să fie ușurat sau uh, accesul uh, cetățenilor moldoveni la vize ar trebui să fie ușurat într-o primă fază, pentru ca mai apoi, pe viitor, după ce problemele existente în momentul de față vor fi rezolvate, să trecem la liberalizarea, discuții privind liberalizarea regimului de vize. În uh, ceea ce uh, privește în ceea ce privete propunerile legislative ale partenerilor moldoveni cu privire la protecia sau lupta împotriva discriminării, suntem încântați de faptul că partenerii noștri moldoveni și-au asumat responsabilitatea de a reintroduce pe ordinea de zi a Parlamentului moldovenesc discuțiile cu privire la această la această lege. Și uh, dacă tot vorbeam despre regimul de vize, în Uniunea Europeană a transmis toate cerințele sale încă din ianuarie colegilor din uh, Republica Moldova și sperăm că în curând Republica Moldova va reuși să impună, să transpună în realitate toate standardele cerute de către Uniunea Europeană. Mai apoi, regimul de vize va fi uh, va fi unul facilitat. Bineînțeles că nu putem să spunem deja care va fi data limită a acestor negocieri sau când se vor încheia ele, dar în orice caz nu vă pot decât asigura că discuțiile sunt pozitive în momentul de față. În ceea ce privește acordul de liber schimb, a aprofundat și cuprinzător. Suntem încântați de faptul că, că guvernul moldovenesc este de acord că aceste negocieri trebuie să înceapă cât mai curând cu putință. Și acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător este considerat a fi un adevărat obiectiv al guvernului uh, din Republica Moldova. SAE împreună cu Comisia, bineînțeles că lucrează intensiv pentru atingerea acestui uh, obiectiv. În toamna anului trecut am prezentat guvernului moldovenesc o serie de uh, standarde și condiții pe care dorim ca Republica Moldova să le întrunească înainte de începerea acestor negocieri cu privire la acordul de liber schimb. Și acum Republica Moldova Europa se pregătește să atingă, să transpună în realitate toate aceste cerințe ale Uniunii Europene. Uh, în curând vom primi chiar mandatul cu privire la începerea negocierilor. S-a făcut o serie de referiri cu privire la implicarea Republicii Moldova în agențiile și proiectele Uniunii Europene. Da, uh, vreau să vă anunț că deja am început să analizăm această, acest aspect alături de juri, uh, juriștii noi, noștri. Vom uh, ruga echipa de negociatori ai Republicii Moldova să creeze un aviz cu privire la imaginea pe care o are partea moldovenească, cu privire la implicarea sa în uh, aceste proiecte și agenții europene și, de asemenea, uh, Uh, discuțiile cu privire la acordul de asociere continuă în momentul de față uh, și continuă pe calea cea bună. Bineînțeles, se dorește o continuare a discuțiilor active cu Parlamentul European, o continuare a consultărilor, iar uh, Uh, în documentele pe care le vom publica în curând cu privire la Republica Moldova, cu siguranță vor exista referiri cu privire la importanța Parlamentului European în aceste negocieri. Se referă, se vor face referiri, bineînțeles, și la informațiile pe care SAE se obligă să le pună la dispoziția Parlamentului European cu privire la negocieri. Aceste informații vor fi oferite fie Comisiei AFET, fie uh, tuturor raportorilor care sunt implicați în în uh, redactarea unor rapor, rapoarte cu privire la Republica Moldova. Bineînțeles, uh, contactul dintre SAE și Parlamentul European va fi continuu. Și au mai fost puse două întrebări în cadrul discuțiilor. Se făcea o referire la un non-paper german, un document german. Aș spune că în momentul de față suntem pe cale să ne pregătim pentru uh, ședința de la și întâlnirea de la Moscova. Bineînțeles, au uh, existat o serie de documente care au fost publicate. Uh, guvernul moldovenesc, de asemenea partea transnistreană, Rusia, OSCE, cu toții au prezentat o serie de documente. A existat printre aceste documente și un document produs de către și publicat de către Berlin. Am citit uh, respectivul document și consider că el respectă toate principiile de bază în ceea ce privește soluționarea conflictului uh, transnistrean și cred că, uh, cred că aportul uh, Germaniei a fost unul important, chiar dacă Germania nu este neapărat membra a cadrului 5 plus 2. În ceea ce privește discuțiile care vor continua pe durata președinției poloneze. Uh, suntem conștienți de faptul că parteneriatul pentru Est este o, un aspect foarte important în ochii președinției poloneze. Suntem conștienți de faptul că împreună putem atinge multe obiective. În general, din partea președinției uh, poloneze, mă aștept să contribuie la succesul, încununarea cu succes a summitului parteneriatului estic, care va avea loc la Varșovia. În cadrul acestei întâlniri sper din tot sufletul că se vor discuta problemele legate de parteneriatul pentru Est. În ceea ce privește uh, Republica Moldova, vom discuta acolo despre lansarea negocierilor cu privire la acordul de liber schimb aprofundat și, uh, uh, și cuprinzător și, de asemenea, vom discuta despre liberalizarea legi- regimului de vize. Sper că, în cadrul respectivului summit, vom reuși să arătăm cât de uh, activ este parteneriatul uh, pentru Est al Uniunii Europene și cât de încununat de succes. Sper că aceste uh, obiective vor fi atinse la Varșovia. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și uh, ne vom întâlni și cu altă ocazie. Vă mulțumim! Vă mulțumim și pentru toate informațiile furnizate și pentru că ați răspuns la întrebările noastre și că ați putut să fiți prezent, mai ales când avem niște puncte atât de importante pe ordinea noastră de zi. Acum vreau să rog pe raportor, domnul Watson, să tragă concluziile. Vă rog, domnule Watson. Thank you, Chair. I'd like... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor mei deputați pentru sugestii și domnului Laicek pentru prezentarea sa. Dacă priviți textul, găsiți anumite fisuri care au apărut în el și știu că în aliniatul P se vorbește despre nevoia de a asigura traficul lin al bunurilor. Uh, sigur că este, apare acolo termenul trafficking în engleză, dar ar fi trebuit să fie trafic pentru a se înțelege clar că e vorba de comerțul cu bunuri. Totodată, uh, într-adevăr, domnul Preda are dreptate. Nu trebuie să vorbim doar despre Moldova care va deveni o poveste de succes, ci despre ea ca uh, și o actuală poveste de succes și am putea spune că este prima, sperând că vor fi și altele. Uh, Mă bucur, domnule președinte, că președinția poloneză este atât de interesată de uh, progresul în acest uh, proces. Am vorbit cu Radek Sakorski, ministrul de externe, și cunosc angajamentul de a realiza progrese în acest sens. Doamna Macovei a vorbit despre conflictul înghețat. Sigur că multe depind la reuniunea de anu- săptămâna viitoare de la Moscova de um, grupul 5 plus 2 și ca răspuns domnului Basbelder pot să vă spun că cunosc acest document neoficial german. Nu știu dacă ar trebui el menționat în acest raport, dar haideți să vedem cum evoluează lucrurile și poate putem introduce uh, o observație cu privire la progresul grupului 5 plus 2 când vine vorba de adoptarea raportului. Mulțumesc și domnilor Preda și Pașcu pentru sugestiile lor. Aștept cu nerăbdare să le văd amendamentele. Într-adevăr, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, este un moment foarte important pentru Moldova. Există o se- uh, s-au făcut o serie de sugestii utile. Sigur că în acest document ar trebui menționată strategia Mării Negre, așa cum a spus Werner Schulz. După cum uh, a spus și domnul Belder și alții, ar trebui să modificăm puțin alineatul M referitor la antidiscriminare. Știu că sunt o serie de colegi, inclusiv eu, care doresc foarte mult să vadă progrese în Moldova în uh, acest sector al antidiscriminării. Și îi mulțumesc Colinei Fusu pentru explicațiile sale privind starea procesului legislativ cu privire la acest uh, subiect. După cum a sugerat și domnul Traskovski, aș vrea să fiu puțin mai explicit cu privire la progresul uh, realizat în domeniul alăturării Moldovei în unele agenții și așteptăm cu nerăbdare uh, decizia Curții Constituționale cu privire la una dintre cele mai dificile chestiuni politice din Moldova, uh, asupra căreia ne-a atras atenția doamna Fusu. Domnul Laicic a vorbit și mi-a plăcut cum a formulat el uh, despre un șantier. Într-adevăr, este un șantier de construcții, deși mulți văd Serviciul European de Acțiune Externă ca, uh, tot ca un fel de șantier de construcții. Dar, în ambele cazuri, sperăm să fie șantiere de construcții unde să vedem progrese rapid și aștept cu nerăbdare să colaborez cu, directorii, cu directorul și cu colegii mei pentru a duce acest raport la nivelul următor. Mulțumesc! Grazie, Sir Mulțumim, Sir Graham. Calendarul prevede ca termen limită pentru depunerea amendamentelor data de 21 iunie la prânz și data de 12 iulie pentru discuția amendamentelor, iar votul în comisie este prevăzut pe 13 iulie și un vot în plenară în septembrie. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și în special domnului director Laice care a avut amabilitatea să rămână uh, cu noi uh, în tot acest timp și acum uh, îl eliberăm. Ca să recuperăm puțin din întârziere, la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii, a, domnul Broc a cerut cuvântul și în, mă întrerup. Vă rog, domnule Broc. Domnule președinte, aș vrea ca în numele domnului Dăv și a domnului Gualtieri să iau cuvântul am participat la ultima reuniune COSAC și cred că este foarte important să vă spunem că trebuie să apărăm Parlamentul și poziția noastră și acest lucru prin intermediul unei formulări destul de scurte și anume să promovăm colaborarea dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale și cred că toate grupurile politice vor fi de acord cu această propunere pe care am putea să o uh, elaborăm. Am putea să redactăm un text scurt care ar putea să fie trimis tuturor. Ați putea să-mi confirmați faptul că va fi uh, difuzat și a adoptat un proiect uh, înainte de pauza de vară. Da, domnule Brock, spune președintele, sunt cât se poate de acord cu dumneavoastră și vă rog frumos pe dumneavoastră să fiți raportor pentru o rezoluție care ar trebui să fie adoptată deja uh, la reuniunea noastră de pe 21 iunie ca să uh, dăm curs lucrurilor așa cum a sugerat dumneavoastră. Doamna Muniz a cerut cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, sunt de acord în principiu, dar sunt uh, mirată că uh, numiți așa un raportor. S-a discutat la reuniunea coordonatorilor între grupurile politice despre această propunere, pentru că e un pic uh, surprinzător să procedați astfel. Președintele, Domnul Gualtieri este din grupul dumneavoastră politic și am senzația că deja totul a fost negociat. Dacă există obiecții, putem să intrăm în detalii, dar uh, am avut senzația că propunerea venea din partea ambilor. De aceea, ca să nu depășim uh, termenele, am acceptat această propunere. Vă rog. Nu, nu. Nu am obiecții, dar uh, cer clarificări față de metodă, de procedură. Uh, doi membri din două grupuri politice diferite se înțeleg între ei și apoi se hotărăște redactarea unei rezoluții, se numește și raportorul și așa mai departe. Există și alte grupuri politice în Parlamentul European. Nu am neapărat ceva împotrivă, dar vreau să știu în baza cărei reguli ați luat această hotărâre. Da, da domnul Brock și domnul Gualtieri au hotărât uh, să folosească această procedură. Eu n-am făcut decât să le dau acordul meu, domnule Gualtieri. Da, pot să clarific un pic uh, situația. Comisia AFET a însărcinat deja trei, pe trei dintre membrii săi să negocieze cu parlamentele naționale pe această temă. Acum, vrem să ilustrăm printr-un text rezultatul muncii noastre. Și acest text va fi dezbătut săptămâna viitoare. Deci este vorba despre uh, un uh, subiect care a fost deja dezbătut de către coordonatori, de către toate grupurile politice. Da, spune președintele, uh, era important să se clarifice situația. Acum, trecem deci la următorul punct de pe ordinea de zi. Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii, raportul doamnei Brandner, un proiect de aviz destinat Comisiei de Bugete, care va trebui să voteze raportul uh, în iulie și este un aviz despre regulamentul financiar al Uniunii Europene. O reformă care va trebui să se desfășoare în procesul de codecizie și va dura ceva timp. Dau cuvântul doamnei Brandner ca să își prezinte propunerea legislativă Comisiei. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte auch noch mal sagen, dass wir in den Koordinatoren über die vorherige Frage ähm, gesprochen hatten. Mulțumesc. Mulțumesc. O să fac prezentarea în engleză pentru că și textul s-a făcut în engleză și dați-mi voie să vă prezint pe scurt ideile care au stat la baza lui. Mai întâi rapor- mulțumesc raportorilor din umbră care s-au întâlnit anul trecut, săptămâna trecută cu mine la Strasbourg și a fost o întâlnire foarte utilă. Principalul obiectiv este să creștem flexibilitatea și rapiditatea uh, ajutorului uh, european. Uh, S-a prevăzut în text inclusiv situații de urgență, cum ar fi dezastre naturale și așa mai departe, dar am vrea să adăugăm că există situații cum a fost cea din Africa de Nord, de exemplu, tranziție înspre democrație, unde din nou am avea nevoie de fonduri mai rapide decât uh, permit metodele actuale. Unii au comparat evenimentele din Africa de Nord cu un tsunami politic și poate ar trebui să ne adaptăm uh, regulamentul financiar ca să adoptăm uh, ca să reacționăm și la un uh, tsunami politic, nu doar la unul natural. Este interesant să, este foarte bine să avem o colaborare foarte bună cu donatorii internaționali. Și uh, Uniunea Europeană vrea să creeze trust funduri uh, europene, pentru că până acum ele erau internaționale, dar Uniunea Europeană nu putea să le creeze. Și odată ce Uniunea Europeană va putea uh, crea asemenea fonduri la care să contribuie statele membre sau Națiunile Unite, cine va fi responsabil cu gestionarea lor? Iar uh, doamna Gressler, raportoarea de la bugete, a spus că doar Comisia poate să facă acest lucru. Poate ar trebui să fim mai deschiși și să spunem că ar putea să fie și Banca Europeană de Investiții, fiindcă uneori se acordă împrumuturi prin aceste trust funduri sau, într-un anumit uh, caz, să se implice uh, o misiune specifică. Deci nu ar trebui să mergem atât de departe cât a făcut-o Comisia, care ar dori să acorde și statelor membre sau băncilor uh, private opțiunea de a uh, folosi uh, trust fundurile europene, ci să ne limităm la acei actori specifici care ar putea să aibă un rol bun pentru că au expertiză, cum ar fi Banca Europeană de Investiții. Acesta este punctul Uh, nou în uh, domeniul interna- relațiilor internaționale care va schimba semnificativ uh, cursul lucrurilor în viitor. Și apoi să punem problema generală a reducerii sarcinii administrative, mai ales procedurii de acordare a granturilor pentru țările terțe, uh, care nu au putut respecta întotdeauna standardele uh, impuse de Uniunea Europeană și problema uh, gestionării riscurilor totodată. O să parcurg foarte repede câteva dintre amendamente pentru a le explica puțin. Doamna Gresle a depus un amendament care, în cazul dezastrelor umanitare și crizelor internaționale, care au loc după 1 decembrie anului bugetar, Comisia să poată folosi deja banii din anul următor. Nu doar fondurile nefolosite din anul curent, ci și un avans cumva din anul viitor. Nu sunt sigură că e o idee bună. Trebuie să discutăm această idee pentru că, după părerea mea, ar permite Comisiei să nu exercite presiune asupra statelor membre să-și facă planurile pentru anul viitor. Și știm că uh, marja este foarte, foarte strictă în fiecare an și banii nu sunt aproape niciodată destui. Deci ar fi o soluție foarte simplă pentru comisie, iar la sfârșitul cadrului financiar am fi într-o uh, situație destul de gravă dacă am face această avansare a fondurilor în fiecare an. Deci eu sunt destul de sceptică, dar sunt uh, dispusă să ascult și alte păreri. Apoi există problema uh, acordării puterilor de punere în aplicare este o consecință a Serviciului de Acțiune Externă, pentru că am spus că el este responsabil pentru propriul buget administrativ. Dar, uneori, în delegații nu există un suficient personal al Serviciului de Acțiune Externă, ci e doar personal al uh, Comisiei uh, și atunci serviciul în sine întreabă dacă nu poate să delege acea putere comisiei din motive practice. Și nu văd nici motiv pentru care nu ar putea să o facă. Apoi există o idee mai veche a Comisiei AFET și anume să solicite uh, o linie bugetară pentru misiunile SFDP. Apoi e și problema uh, sprijinirii bugetului. Doamna Gresla a dus foarte multe amendamente în acest sens. La DEVE există o carte verde cu privire la uh, susținerea bugetară și Comisia va veni cu propuneri uh, vaste în acest sens. Întrebarea mea este dacă uh, să o luăm înaintea dezbaterii uh, sau dacă n-ar fi mai bine să spunem că e un întreg proces privind susținerea bugetară care implică Parlamentul și așa mai departe și să așteptăm să vedem ce se întâmplă cu acest proces înainte de a, face, a lua o decizie în acest moment. Deci fie spunem că vrem să eliminăm cu totul acest lucru, fie dacă, îl eliminăm, ar fi, dacă nu îl eliminăm, ar fi bine să uh, schimbăm substanța. E vorba și despre acordarea unei susțineri bugetare parlamentelor naționale, dar acolo trebuie să adăugăm și actori uh, ai societății civile, ONG-uri precum Transparency International, de exemplu. Pentru că în multe state corupte și parlamentele sunt corupte. Și atunci nu aș vrea să contez doar pe parlamente uh, ca acționând împotriva guvernelor. Apoi se pune și problema o bază centrală de date creată unde sunt uh, persoane și instituții care nu au implementat corect fondurile europene și nu vor mai primi fonduri nici în viitor. Uh, această bază de date se cere ca ea să fie făcută publică și e în regulă în Uniunea Europeană, dar în țările terțe ar putea să apară o problemă pentru că nu există protecția datelor. Deci să limităm cumva um, răspândirea publică a acestei baze de date. Și apoi mai sunt acele trust funduri despre care vorbeam și o, un lucru la care aș vrea să mă refer se referă la costurile eligibile pentru finanțare. Până acum, cazurile în care poate exista flexibilitate, sunt uh, cazurile de urgență extremă, operațiune de protecție civilă și de ajutor umanitar și am dorit să spunem și într-o situație în care uh, amenință să devină conflict armat. Pentru că și în această situație trebuie să acționăm mai rapid. Cam acestea sunt uh, observațiile referitoare la raport și aștept cu nerăbdare observațiile și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Grație, onorevole Bra- Mulțumim, doamnă Brandner. Domnul Gualtieri acum dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că proiectul doamnei Brandner este foarte bun, cu atât mai mult cu cât uh, tratează despre o chestiune deosebit de complexă și trebuie să împace două exigențe deosebit de importante, controlul, transparența, proceduri precise și detaliate, care să permită autorității bugetare să verifice cum sunt folosite fondurile europene. Deci trebuie să împace toate aceste aspecte cu o altă exigență deosebit de importantă în domeniul politice externe și anume eficiența, flexibilitatea și rapiditatea cu care pot să fie mobilizate fondurile. În ce privește poziția doamnei Gresle, care este raportor la Comisia de Bugete, cred că avem aici o poziție convingătoare, însă se mai pot face anumite observații critice. Proiectul de aviz al Franciscăi Bratner încearcă să aducă soluții. Pe unele dintre ele le împărtășim și noi. Suntem de acord cu folosirea uh, fondurilor care încă nu au fost alocate înainte de 1 decembrie, dar nu suntem de acord cu reportarea lor uh, uh, pentru anii de după. Și eventual crearea de limite, poate mai puțin rigide decât cele propuse de doamna Gresle, în ce privește realocarea resurselor pentru proiecte private, posibilitatea de uh, folosire retroactivă în cazuri de criză, nu neapărat crize umanitare, ci și crize de orice tip, care sunt cauzate și de proasta gestionare politică. Și apoi în ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească țările terțe uh, în uh, gestionarea resurselor. Deci, cum spuneam, un proiect pe ansamblu uh, pozitiv și noi susținem amendamentul pentru a exista mai multă transparență bugetară pentru misiunile PESA, că știți că am negociat îndelung uh, pentru ca uh, ultimele misiuni PESA să dispună fiecare de o linie bugetară și ne dorim să continuăm în această direcție. Ar mai rămâne un aspect care totuși uh, este spinos și care nu a fost abordat în avizul doamnei Brander și anume amendamentul doamnei Gresle la punctul 55 din regulament referitor la gestionarea și executarea bugetului comisiei de către staful comisiei care uh, este angajat în delegațiile comisiei din uh, uh, țările terțe. Deci să știm dacă e vorba despre reducerea puterii șefilor de delegație, care totuși, deși nu sunt angajați propriu-zis ai comisiei, ei au această putere de executare a bugetului. Deci, prin amendamentul doamnei Gresle, dacă se ajunge la această reducere a competențelor bugetare a șefilor de delegații, noi nu suntem de acord pentru că am uh, periclita uh, compromisul la care s-a ajuns și care oricum era destul de complex în ce privește uh, competențele și atribuțiile șefilor de delegații. Cam atât am avut noi de spus deocamdată. Mulțumim, domnule Gualtieri. Acum, doamna Nenski, raportor din umbră de la PP. Mulțumesc. Uh, first of all, I would like to congratulate Mrs. Uh, mulțumesc, mulțumesc mult. Uh, mai întâi de toate vreau să le felicit pe doamna Gresle și pe doamna Bratner pentru eforturile lor. Se încearcă, bineînțeles, crearea unor reguli cât se poate de clare cu privire la gestionarea bugetului european. Pornind de la acest context, cred că propunerile Parlamentului European merg pe calea cea bună, o cale bună care va duce la gestionarea pozitivă, eficientă a banilor contribuabililor europeni. Sunt de acord cu doamna Brandner în ceea ce privește crearea unor uh, linii bugetare uh, speciale pentru fiecare misiune CFCB. Bineînțeles că există și uh, probleme uh, sau diferențe de opinii în ceea ce privește gestionarea acestor trust funduri europene, fonduri fiduciare. Cred că Comisia Europeană este singura abilitată să le administreze. Mai mult decât atât, sunt de acord cu doamna Gresle că niciun fel de bancă privată și niciun fel de filiale a unei astfel de bancă nu ar trebui să, primită, să primească posibilitatea de a gestiona bugetul european. Vorbim uh, în fond și la urma urmei despre banii contribuabililor europeani. europeni. Am uh, o serie de întrebări pe care însă le voi adresa doamnei Brandner pe parcursul discuțiilor viitoare. Uh, voi pune astăzi doar o singură întrebare. Este vorba despre amendamentul 4 uh, în ceea ce privește articolul 53 care se referă la bugetul alocat delegațiilor. Anul trecut, vă amintesc, că a existat o un acord între uh, instituțiile europene care uh, făcea posibilă delegarea fondurilor uh, către personalul SAE. Și acum dumneavoastră sugerați o realocare, doriți o modificare a celor negociate anul viitor? Uh, nu știu dacă am înțeles bine. Și această întrebare îmi aduce aminte de amendamentul 10 la articolul 120 aliniatul 2, care se referă la grandurile retroactive oferite în uh, momente uh, excepționale, precum cele exizează operațiunile de ajutor umanitar sau de protecție civilă și dumneavoastră mai adăugați la această uh, enumerare și situațiile care amenință să, fie trans- să se transforme în conflicte armate. Oare de ce aveți nevoie de această clarificare, această specificare? Nu considerați că această situație este inclusă în definiția uh, conceptului de uh, urgențe? Considerați că sistemul actual nu funcționează? Oare? Uh, Uh, vă amintesc că statele din uh, nordul Africii și din Orientul Mijlociu au primit fonduri foarte rapid, chiar dacă această mențiune a conflictului armat nu era inclusă în niciun fel de act legislativ. Vă mulțumesc! Onorevole Nemski, onore... Mulțumesc, doamna Jenski. Acum, doamna Iaten Machi, uh, raportor din umbră de la grupul ALDE. Thanks, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi mulțumesc Franciscai pentru eforturile sale și pentru uh, foarte bună cooperare. Și eu sunt de acord că întâlnirea de săptămâna trecută a fost foarte bună și foarte necesară. Acest lucru arată, cred eu, că AFET, comisia noastră, ar trebui ca, în general, să se concentreze mai bine pe uh, aceste probleme și pe implementarea bugetului. Susțin amendamentele propuse de doamna Brandner. Dar eu personal sunt foarte sceptică în ceea ce privește uh, susținerea bugetară directă Nu știu dacă acest raport este locul cel mai potrivit pentru a trata această chestiune, dar uh, trebuie să abordăm această chestiune în viitor pentru a ne asigura că banii merg acolo unde trebuie. that concerns also implementation and, and so. Then I would... Se referă, desigur, și la implementare. Apoi o să revin la ideea uh, înaintării banilor în avans, trebuie să spun că și eu sunt destul de suspicioasă și trebuie să analizăm în detaliu această propunere, pentru că mi-e teamă uh, ca la sfârșit, în martie, de exemplu, să ne trezim că bugetul s-a terminat, s-au folosit deja toți banii. Apoi, la sfârșit, uh, am și eu două amendamente pe care le-am propus. Mai întâi, uh, un amendament la articolul 31, aliniatul 2. Propun uh, creșterea transparenței pentru a se furniza informații actualizate pe uh, site-urile web cu privire la felul în care s-a folosit banii și la rezultate. Cred că contribuabilii au dreptul să știe care sunt rezultatele și cum s-au folosit banii și acest lucru ne ajută și pe noi uh, să trezim interesul oamenilor în uh, ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Și un, celălalt amendament se referă la articolul 38 și aici uh, aș dori să abordez problema utilizării necorespunzătoare a bugetului de exemplu, se știe că în fiecare an am dat o anumită sumă de bani guvernului din Palestina și la mijlocul anului se stabilește un alt buget și știm deja de la începutul anului că așa se va întâmpla. Mi se pare că este o folosire necorespunzătoare a banilor sau o problemă de administrare uh, și uh, cred că la începutul anului ar trebui să știm cum să folosim banii. Poate că rămân unele aspecte pe care nu avem cum să le știm dinainte, dar în exemplul pe care vi l-am prezentat uh, se întâmplă deja de mulți ani, că toată lumea știe că banii nu sunt suficienți, dar propunem totuși o anumită sumă, după care, după câteva luni, mai venim cu un supliment. Mulțumesc! Grazie, onorevole eh, Brantner, Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Brantner ca să tragă concluziile. Vă mulțumesc pentru comentariile uh, dumneavoastră. Au fost de mare folos. Uh, voi răspunde acum uh, în ordine întrebărilor. Mai întâi de toate, domnul Gualtieri, vă mulțumesc pentru comentarii și sunt de acord cu îngrijorările dumneavoastră vis-a-vis -vis de articolul 55. Dacă aveți o reformulare, un text mai clar, v-aș fi recunoscătoare pentru ea. Este vorba aici, sau ne dorim aici o extindere, nu o limitare. Poate că ați reușit să pregătiți un text care cu siguranță va fi uh, folosit de către mine. Dar, într-adevăr, se prea poate ca formularea actuală să fie interpretată greșit și uh, ar trebui să evităm o astfel de situație. Acum, doamna Nemski, în ceea ce privește acele trust funduri despre care vorbeați, sunt de acord cu doamna Gresle, care uh, spune că băncile uh, Uh, private nu ar trebui să implementeze aceste trust funduri. Da, într-adevăr, uh, propunerea Comisiei merge prea departe, însă, pe de altă parte, cred că Banca Europeană de Investiții ar trebui să fie și ar putea să fie implicată în gestionarea acestor trust funduri. Are experiența necesară uh, mai mult ca sigur. În momentul de față trebuie să decidem cine ce face. Cred că propunerea Comisiei este prea hazardată. În ceea ce privește redelegarea 3-4, faptul că Comisia a delegat uh, cheltuielile operaționale și faptul că partea uh, de cheltuieli administrative a Serviciului uh, de acțiune externe este într-adevăr la uh, serviciul de acțiune externă. Uh, nu îmbunătățește neapărat situația pentru că personalul SAE, mi se spune, nu este suficient și tocmai de aceea se dorește o redelegare uh, acestor puteri către comisie către Comisie. Uh, SAE a insistat asupra acestui, uh, acestei posibilități, acestui uh, prerogativ în cadrul negocierilor, însă în momentul de față își dă seama că aceste prerogative nu pot fi puse în aplicare. Din păcate, aceasta este situația. În ceea ce privește articolul 120, dumneavoastră spuneați că ceea ce avem deja nu este suficient. Textul uh, este, ne arată că încă nu ne confruntăm cu conflicte armate, ci conflictele armate ar putea apărea. Deci uh, există aici ideea de prevenirea conflictelor. Uh, de prea multe ori, acțiunea Uniunii Europene uh, intervine abia după demararea conflictelor. Noi nu prea prevenim conflictele. Primim o serie de informații care însă ajung la noi mult prea târziu. Deci, prin urmare, noi ne dorim ca Uniunea Europeană să poată acționa rapid în momentul în care apar toate acele semne care ne arată că un anumit conflict, conflict s-ar putea transforma într-unul armat. Deci noi nu punem sub semnul uh, întrebării sistemul de uh, acțiune în caz de urgență în vigoare în momentul de față, ci dorim pur și simplu să extindem mandatul Uniunii Europene. Sper că am clarificat situația. În ceea ce privește problemele bugetare, da, sunt de acord cu primul dumneavoastră comentariu, acestea ar trebui să fie discutate. Uh, Uh, în ceea ce uh, privește întrebarea cu privire la uh, granturile directe, da, sunt de acord cu dumneavoastră, de fapt, am aceleași îngrijorări ca și dumneavoastră. Uh, poate că ar trebui să lăsăm negocierile să-și urmeze cursul între Comisie și celelalte foruri abilitate și abia mai apoi să luăm poziție. Poate că ar fi bine să introduceți un amendament care să ceară ștergerea tuturor prevederilor de la 120. În ceea ce privește 131 și propunerea noastră cu privire la transparență, da, mi se pare foarte important să adăugăm acolo uh, și ideea de rezultat și uh, scopul urmărit de o măsură. În ceea ce privește amendamentul, în ceea ce privește articolul 138, uh, bugetul, uh, proiectul de buget, da, înțeleg cele spuse de dumneavoastră. Într-adevăr, există situații în care Comisia abuzează de acest proiect de buget. Uh, în, și face abuz exact în situațiile acelea care pot fi prevăzute de la bun început. Doamna Gresle soluțion, uh, solicită obligativitatea creierii unui singur uh, proiect de buget preliminar în anumite domenii. Mi se pare prea restrictivă această sugestie pentru că uh, s-ar putea exista, ar putea exista situații în care uh, Uh, să fie necesare mai mult de un proiect uh, uh, preliminar de buget. Cred că am putea sau ar trebui să găsim o linie de mijloc aici. Dacă nu o găsim, atunci va trebui să, să sprijinim poziția doamnei Gresle, pentru că, într-adevăr, limitele trebuie să fie impuse. Uh, în ceea ce privește doamna raportor Gresle, domnia sa ne-a ajutat foarte mult și munca sa, efortul său susținut a fost încununat de succes. Vedeți, avem de-a face context foarte lung și uh, foarte puține amendamente în mod surprinzător. Acest lucru este o dovadă a efortului susținut și pozitiv al doamnei Gresle. Cred că, pe ansamblu, raportul domniei sale este unul bun și atitudinea ei a fost foarte cooperantă. Sper din tot sufletul că vom uh, continua pe calea cea bună și îmi cer scuze pentru că uh, am ocupat, am intervin, intervenit atât de mult sau intervenția mea a fost atât de lungă, dar vă dați seama, subiectul este unul foarte, foarte important. În orice caz, cred că aportul nostru va fi unul pozitiv și Comisia pentru Bugete va fi încântată de el. Vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumim, doamna Bradner. 17 iunie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor la prânz și pe 21 iunie va avea loc votul în comisie. Acum am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi din această seară și anume raportul domnului Belder, care este președinte al Delegației pentru Relațiile cu Israel și ne va vorbi despre vizita pe care dumnealui a efectuat-o în această țară între 24 și 27 mai. Așa cum știți, noi dăm întotdeauna o ocazia președinților uh, diferitelor delegații interparlamentare să ne vorbească despre vizitele lor recente în țările cu care au relații. Am avut deja ocazia să auzim uh, uh, un raport despre o întâlnire recentă care a avut loc între deputații europeni și Consiliul Legislativ uh, Palestinian, atât uh, în Vâșia Gaza cât și în Cisodania, așa cum facem la fel cu domnul Belder, care ne va vorbi despre vizita sa în Israel. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, această vizită de lucru a delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Israelul a avut loc între 24 și 27 mai anul curent. A fost o vizită care ne-a mulțumit pe toți și a fost deosebit de constructivă. Am avut un program deosebit de încărcat și membrii delegației au putut să se familiarizeze cu diferitele aspecte ale vieții politice și sociale din Israel. Am avut ocazia să ne întâlnim cu membrii ai uh, Knessetului încă din prima zi a vizitei noastre. De asemenea, am beneficiat de o prezentare a situației din regiune de către ambasadorul uh, UE acolo. Ni s-a spus că de când domnul Netanyahu este la putere, situația s-a stabilizat. În cadrul întâlnirii noastre cu uh, colegii de la Knesset am uh, abordat mai multe puncte și aș vrea să le rezum aici. Am vorbit despre democrația din Orientul Mijlociu, reacția Israelului față de ce s-a întâmplat recent în regiune. Bineînțeles că Israelul este uh, îngrijorat de evoluțiile din Egipt. Apoi, am vorbit despre dorința Palestinei de a-și declara unilateral independența la următoarea adunare generală a ONU în septembrie. Și Israelul ne-a cerut să ne opunem acestei declarații, iar membrii partidului de opoziție, Kadima au lansat chiar un uh, apel Uniunii Europene pentru a nu se recunoaște uh, legitimitatea Hamasului, mai ales având în vedere faptul că Hamasul și Fatah uh, au hotărât să se împace. De asemenea, s-a salutat poziția Comisiei INTA asupra um, acordului ACAP. Am discutat și despre situația din Iran și despre uh, situația religiei musulmane în Europa. A avut loc o ceremonie în piața din fața a Knesetului în încheierea întâlnirii noastre și președintele Parlamentului israelian a avut amabilitatea să țină un discurt, discurs cu ocazia acestei ceremonii, spunând că Israelul își dorește o soluționare pașnică a conflictului, că Israelul dorește să trăiască în bună vecinătate și în pace cu toți vecinii săi, dar că nu poate să închidă ochii față de uh, uh, amenințările încă prezente pentru securitatea sa. De asemenea, Israelul a spus că nu poate să negocieze cu niciun partener care nu dorește să recunoască uh, existența acestui stat în a doua zi a vizitei noastre, pe 25, de ma- pe 25 mai, am avut de asemenea un program încărcat. Am făcut o vizită la um, Centrul pentru Imigranți, care a durat uh, destul de mult și am vizitat acest centru uh, de uh, mai mulți lucrători migranți din Israel și am întrebat despre felul în care erau ei tratați de către autoritățile izraeliene și dacă uh, s-a găsit o cale de rezolvare a diferitelor probleme cu, acest, cu care s-au confruntat acești lucrători. În ultima zi am fost la Tel Aviv, am avut ocazia să ne plimbăm prin acest oraș destul de aglomerat, să-i admirăm arhitectura și am mai avut ocazia să mergem la uh, școala Biela Rogozin, unde copiii din categorii vulnerabile ale societății uh, și de imigranți se bucură de educație și uh, uneori educație specializată pentru acei copii cu disabilități. Acolo sunt și copii care au suferit de pe urma ab- diferitelor abuzuri. Noi considerăm, domnule președinte, că această vizită a fost un succes. Vreau să mulțumesc întregii delegații pentru participare și pentru sprijin. De asemenea, vreau să adresez mulțumeri domnului ambasador al Israelului și doamnei Cristin Garic de la secretariat. În sfârșit, Nicio delegație a Parlamentului European nu s-ar descurca în vreo misiune dacă nu ar exista ajutorul interpreților și vreau să le mulțumesc pe această cale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului De Rosa, care este președinte uh, delegației cu relațiile cu Consiliul uh, Palestinian. Um, Mulțumesc, domnule Albertini, și mulțumesc și lui Bastian pentru raportul său privind această vizită în Israel. Este foarte important ca Comisia FED să asculte aceste uh, rapoarte ale delegației. Și eu am raportat de curând cu privire la vizita uh, delegației uh, palestiniene. Uh, și vreau să fac câteva observații, dacă îmi permiteți. Ar trebui să notăm faptul că uh, președintele Buzek este astăzi la Israel, e acolo într-o vizită de patru zile și am o copie a discursului său, unul foarte bun, în care a prezentat o opinie foarte echilibrată cu privire la uh, felul în care putem soluționa conflictul și a spus foarte clar că avem nevoie de negocieri directe și urgente între palestinieni și israelieni dacă vrem să ajungem la o pace și că nu o să reușim să obținem pace în regiune decât dacă ajungem la pace între cele două națiuni, astfel încât să se garanteze democrația israelienilor, drepturile umane și aceleași drepturi și pentru palestinieni. Cred că este important ca în dezbaterea noastră politică să ținem seama de aceste lucruri. Cred că eforturile curente făcute de guvernul israelian de a merge uh, la Națiunile Unite în uh, septembrie, conform propunerii palestinienilor, este greșită și cred că eforturile lor de a împiedica succesul palestinienilor la Națiunile Unite ar fi mai bine folosite uh, pentru a-i convinge pe toată lumea să meargă la negocieri și să înceapă negocierile imediat, pentru că timpul trece. Bastian a fost în regiune și eu am fost acolo și președintele Parlamentului a fost acolo și este părerea mea că nu mai prea avem timp. Chiar dacă Israelul ar reuși să blocheze propunerea din septembrie, în ce fel ar crește acest lucru securitatea Israelului? În ce fel ar aduce ea pacea mai aproape? Sunt întrebări pe care trebuie să le punem. Prin urmare, fac apel la noi toți să convingem palestinienii și israelienii să înceapă negocieri serioase cu privire la ultimele chestiuni. Uniunea Europeană, Statele Unite sunt gata să ajute, Europa, toate statele membre sunt dispuse să ajute, dar este important să încercăm să o și facem. Problema nu este o ecuație cu rezultatul zero. Nu trebuie să ducă la reducerea drepturilor izraelienilor, dar nici drepturile izraelienilor nu trebuie să ducă la reducerea drepturilor palestinienilor Ideea de bază este că e necesară pacea și democrația în regiune trebuie să fie ajutată atât de Europa cât și de Israel. Și dacă am avea un stat palestinian democratic ca vecin al Israelului, nu, Israel nu ar mai avea niciun aliat în apărarea păcii în regiune. Mulțumesc. Grazie, onorevole de Rosa. La... Mulțumesc, domnule de Rosa. Domnul Wigenanten, acum. Mulțumesc. Eu am o întrebare foarte scurtă. Domnul Belder a subliniat uh, foarte clar politica binecunoscută că nu pot avea loc negocieri cu actori care nu recunosc dreptul Israelului de a exista. Dar, în opinia dumneavoastră, credeți că ar fi posibil să lăsăm o anumită flexibilitate? În cazul acesta știm că e vorba de Hamas și uh, Credeți că uh, partea israeliană ar putea face o diferență între Hamas și guvernul cu participarea reprezentanților Hamas? Pentru că e o oarecare diferență și dacă Israelul poate da dovadă de flexibilitate în acest sens, lucrurile ar fi mai ușoare, sigur, dacă există voință. Mulțumesc! Onorevole Vigni, onorevole Count. Vă mulțumim, domnule Vigenin. Urmează domnul Contis. Ευχαριστώ κύριε Proedre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru raportul pe care tocmai ni l-au uh, prezentat. Vreau să-i mulțumesc domnului Belder. Însă mi-ar fi plăcut să aud câte ceva despre această temă foarte importantă și anume recunoașterea independenței uh, Palestinei. Am înțeles că există o propunere în acest sens a, a părții palestiniene și am înțeles de asemenea că ONU se va ocupa de această problemă în septembrie. Mi-ar plăcea să aflu care va fi, după părerea noastră, reacția guvernului eh, israelian la această declarație unilaterală a independenței. Asta în primul rând. În al doilea rând, se propune o, crearea unei noi flotile care să ajungă în fâșia de Gaza. Știm ce s-a întâmplat anul trecut. Care va fi de data aceasta reacția părții israeliene? Vreau să le mulțumesc colegilor încă o dată. Aș mai avea multe întrebări, însă mă voi rezuma la una singură și anume care este, după părerea noastră, situația pe ansamblu în momentul de față în Orientul Mijlociu. Mulțumim, domnule Contis. Urmează doamna Muniz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am fost în Israel, eh, Israel am fost în Ramallah, eh, în eh, teritoriile palestiniene, chiar săptămâna trecută. Și am fost uimită de modul în care trăiesc sau condițiile de viață ale cetățenilor palestinieni aceștia nu au văzut niciun fel de reacție din partea autorităților israeliene la evenimentele care au avut loc în ultima perioadă. Și mă gândesc, bineînțeles, la mișcările democratice din statea, statele arabe, precum și la reconcilierea între partidele importante palestiniene. Nu știm ce se întâmplă. Uh, Israelul acceptă sau nu adresarea sau dorința Palestinei, uh, autorităților palestiniene de a se adresa Națiunilor Unite. Eu nu cred că există o, ar putea exista o declarație mai multilaterală decât cea pe care o planifică uh, autoritățile palestiniene. Deci, care este reacția acum a Israelului? Se va opune acordului între Fatah și Hamas sau nu? Se vor opune israelienii uh, Uh, acest, uh, la această reconciliere în ciuda faptului că majoritatea actorilor internaționali sunt de acord și salută chiar această, această reconciliere care ar putea duce la democratizarea teritoriilor palestiniene și la organizarea de noi alegeri în 2012. Israelul se întreabă cu cine ar putea purta negocieri. Ei, acum au uh, Uh, partener de negocieri și anume un partener uh, sau uh, grupuri politice care reprezintă întreaga populație palestiniană. Uh, Acum, uh, Israelul cere ca Uniunea Europeană să sprijine doar un uh, grup politic din Palestina, spunând un nu decisiv uh, celor Hamasului. Dar situația nu este chiar atât de albă sau neagră, nici pe departe. Acum situația s-a schimbat. În același timp, trebuie să ne amintim care a fost atitudinea pe parcursul negocierilor, atitudinea Israelului pe parcursul acestor negocieri. Israelul a refuzat negocierile, a refuzat să stopeze procesul de colonizare a teritoriilor uh, palestiniene, a spus pur și simplu nu, uh, tuturor propunerilor făcute, a refuzat să reacționeze la noile schimbări din zonă, vă dați seama acum că Israelul este cel care blochează uh, toate negocierile, toate discuțiile și nu de azi de ieri, ci de ani și ani de zile. Și uh, gândiți-vă și la construcția zidului de către Israel, uh, un zid care nu respectă nici pe departe granițele din 67. Uh, rezoluțiile uh, ONU au fost încălcate de către, de către Israel, avem de-a face aici cu atitudini mai degrabă unilaterale din partea Israelului și nu Palis- Palestinei. Domnul Angurachis, în încheierea dezbaterii. Vă mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să fac două observații. Știu că S-a făcut această comunicare în urma vizitei delegației Parlamentului. S-a menționat întâlnirea cu membri din Knesset. Însă eu sunt neplăcut surprins de faptul că în declarația comună se spune că recunoașterea statului palestinian Uh, nu este garantată. Este ca și cum Parlamentul European s-ar opune ideii recunoașterii uh, statului palestinian. Nu ne putem juca cu cuvintele. Este o situație foarte serioasă. O asemenea atitudine, o asemenea exprimare nu reflectă poziția întregului Parlament European. Unii colegi pot să aibă această părere, dar nu pot să vorbească în numele Parlamentului întreg căci, în general, uh, rezoluțiile adoptate declarau contrarul. Și în finalul declarației se spune că noi, reprezentanții Parlamentului European și uh, reprezentanții Parlamentului Israelian, nu vom susține o, o procedură de reconciliere între Hamas și Fatah. Eu nu cred că așa ceva este acceptabil. Nu ne ajută cu nimic o asemenea declarație. Se vorbește despre evenimentele din țările arabe și despre pericolul unui extremism islamic care ar putea să submineze motivele inițiale pentru care uh, populația s-a revoltat în aceste țări, dar mi se pare că e un fel de amestec în treburile interne ale acestor țări. Da, toată lumea are îndoiel în ce privește finalul pe care îl vor cunoaște revoluțiile din aceste țări. Dar nu ei, uh, reprezentanții acestei delegații, trebuie să hotărească cu cine colaborăm și cu cine nu. Mulțumesc. Acum domnul Belder ca să tragă concluzii. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor membrilor uh, Parlamentului pentru observațiile lor. Vreau doar să subliniez faptul că ne-am întâlnit cu Parlamentul și noi suntem membri ai unei delegații parlamentare uh, îndreptățiți să adopte anumite puncte de vedere. Am făcut acest lucru unanim și nu văd cum am încălcat nicio uh, regulă. Deci ascult cu plăcere părerile deputaților, dar uh, asta este ideea. Uneori suntem de acord, alteori nu. În ceea ce privește reconcilierea între Hamas și Fatah, dați-mi voie să fac referire la sprijinul uh, instituțiilor uh, europene în general, care solicită Hamasului să uh, se îndrepte spre negocieri pașnice. Mie mi se pare că Hamas uh, a refuzat să meargă mai departe dacă a refuzat să recunoască statul Israel. Am un prieten foarte bun la Damasc care poveste, mi-a povestit ce s-a întâmplat de curând și e vorba doar de o țară arabă. Iar la Egipt a fost mai degrabă o iarnă uh, arabă decât o primăvară. Am fost de curând acolo și am văzut îndeaproape ce se întâmplă. Trebuie să vă spun că sunt uh, de acord cu temerile exprimate de omologii noștri israelieni. După cum am încercat să subliniez, Delegația noastră s-a întâlnit cu uh, parlamentarii din Knesset și au spus că în ceea ce privește uh, reconcilierea dintre Hamas și Fatah, li se pare inacceptabilă ideea să aibă un guvern de Uniune Națională în care Hamas să refuze să abandoneze principiile sale referitoare la necunoașterea Israelului. în această după-amiază am auzit o opinie cumva unilaterală, și anume faptul că Israelul trebuie să-și uh, renunțe la propria poziție. Ei au spus că sunt uh, de acord să meargă înspre direcția înspre pace, dar nu cu ochii închiși și sunt de acord. Foarte bine, mulțumesc domnule Berder. Putem să încheiem astăzi aici lucrările de azi și vă dau întâlnire mâine la orele 9 pentru reuniunea cu ministrul de afaceri externe al Ungariei eh, la sfârșitul mandatului său.